Bună dimineața. Am așteptat ca să avem un număr rezonabil de raportori și raportori din umbră. Mi se spune că Arlin va vorbi în numele lui Said și Dirk în numele lui Gigol. Deci, Filip, tu vei vorbi în numele lui Sven atunci, nu? În regulă nu mai știm cine pe cine reprezintă. Așadar, bun venit tuturor. Suntem la punctul 6, raportul uh, anual, raportor uh, Ole Schmidt, uh, examinarea amendamentelor. Dau cuvântul lui Ole Schmidt. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. I would like to start by thanking all the Aș vrea să încep mulțumind tuturor raportorilor din umbră pentru o discuție foarte constructivă. Sper că am ajuns la unele compromisuri foarte utile. După cum știți, votăm în această după-amiază. Am încercat să uh, fac tot ce ține de mine pentru a acoperi aceste compromisuri și cred că toate grupurile sunt uh, alături de mine. Bine, nu fiecare membru, dar cel puțin o parte dintre ei. Nu știu dacă asta e un lucru bun sau un lucru rău, dar cel puțin dăm semnalul că acest prim raport anual poate fi un pas util în a examina aceste probleme sensibile, pentru că știm că există lucruri extrem de sensibile chiar dacă în timpul acestei activități am constatat că foarte multe lucruri despre care vorbeam au fost realizate în, alte, în cadrul altor discuții și că uh, taxarea nu este doar o problemă internă a țărilor membre, ci este o problemă uh, europeană. Trebuie să reflectăm acest lucru și să tragem anumite concluzii. Și Comisia aș spune că a făcut uh, am avut un, uh, un seminar privind dubla impozitare care mi s-a părut extrem de util și chiar dacă nu ați putut uh, unii dintre noastre să participați, să știți că există documente scrise în urma acestui uh, seminar. Sigur, puteți citi direct propunerea, dar puteți vedea și care au fost discuțiile. Și există foarte multe plângeri că ar trebui să susținem mobilitatea în Europa și că mulți uh, europeni uh, suferă din cauza dublei impozitări. A fost, de exemplu, cazul unui camionagiu german care lucra pentru o companie italiană și nu primea niciun fel de bani. Uh, mai multe astfel de cereri uh, ajung, astfel de plângeri ajung în fața Comisiei de Petiții, pentru că nu e vorba doar de pensionari. Uh, și nu se întâmplă acest lucru doar la frontiere, doar cu cei care uh, fac naveta uh, în sensul că locuiesc într-o țară și muncesc în altă țară. Dacă vrem să creștem mobilitatea, trebuie să facem ceva în legătură cu asta și cred că uh, și Comisia înțelege acest lucru. În ce privește amendamentele și compromisurile la care am ajuns? Sper că ați primit uh, amendamentele de compromis, da? În uh, primul compromis, compromisul 1A, uh, am uh, inclus amendamentul 12 al domnului Cadraui privind importanța statului bunăstării în momente de criză financiară. În al doilea compromis, la considerentul 1, tot la considerentul 1, am inclus amendamentul 15 privind taxarea eficientă și de asemenea și amendamentul lui Diego, amendamentul 16 privind importanța ca țările cu deficite ridicate să crească acele taxe care nu sunt nocive pentru creșterea economică. La compromisul 2 am inclus contribuțiile lui Jürgen Klute și Karl Pelz, amendamentele 17, 18 și 19 privind consolidarea fiscală solidă și distribuirea corectă a poverii fiscale sunt necesare pentru a asigura credibilitatea fiscală. La compromisul 3A am combinat amendamentul 29 al lui Filip și amendamentul meu 45 și am încercat să descriu funcția principală a sistemului de impozitare. La compromisul 4 am luat amendamente de la prietenul meu liberal din Barcelona, uh, Ramon, și am adăugat faptul că taxarea, impozitarea nu e o, doar o problemă de suveranitate națională, uneori poate fi și o chestiune de suveranitate locală și regională. În uh, compromisul 5 uh, am inclus amendamentul 41 și amendamentul lui Diego 36, în compromisul 6 am incorporat amendamentele 52, 53, 54, 57, 58, 59. Cred că este important ca țările care au deficite să crească uh, impozitele într-un mod eficient și corect și să urmărească o reducere eficientă a cheltuielilor am propus un amendament pe baza amendamentului 64 al lui Diego, prin care se ia notă de inițiativa recentă a Comisiei începește fiscalitatea, cum ar fi eh, FTB și viitorul sistem eh, de TVA european și taxarea, impozitarea de mediu. Și încerc să nu introduc discuția aceasta în această directivă, cel puțin. Compromisul 6A se referă la problema dublei impozitări, a fraudei fiscale și evaziunii fiscale. Am inclus amendamentele 68 și 69 ale domnului Epping și, al, uh, și de asemenea amendamentele uh, doamnei Gal uh, Pelz. Uh, susțin amendamentele doamnei Schiluna privind importanța reducerii costurilor de respectare a fiscalității de către IMM-uri și de asemenea salut propunerea Comisiei de a introduce un uh, sistem uh, european comun și amendamentele mele 72 și 73 fac parte din acest uh, compromis. Raportul uh, ajunge la concluzia că Comisia ar trebui să facă propuneri în ce privește impozitarea economiilor, uh, taxele uh, uh, de mediu și să se evite dubla impozitare. Acest lucru este descris în compromisul 8. În compromisul 9 se susțin îmbunătățirile propuse de domnul Epping, de doamna Golpelz și de domnul Fenier de asemenea. Vom avea un alt amendament oral din, de la Diego privind dubla impozitare, amendamentul 107. Este important ca informațiile oferite de cetățeni să fie într-un format prietenos și acest lucru se uh, acest, acest lucru este recunoscut prin includerea amendamentelor domnilor Fel și uh, Felner și, susțin o parte a amendamentului doamnei McCarthy, amendamentul 136, privind importanța combaterii evaziunii fiscale și vom face un amendament oral uh, pe această chestiune dacă este acceptabil. Statele membre trebuie să acționeze în, uh, uh, pentru a încheia directiva privind impozitarea depozitelor și pentru a încheia pentru a crea sistemele și a completa sistemele de schimb de informații. Susțin de asemenea par, părți ale amendamentului 135 uh, pe care l-a propus Filip și unul dintre cele mai dificile compromisuri se referă la paradisurile fiscale. Uh, sper că putem fi toți uh, mulțumiți de rezultat, în sensul că cerem statele membre să ofere o prioritate maximă acestei chestiuni. În compromisul 11A, amendamentul 83, 138, 155, 156, toate acestea sunt introduse în compromis și câteva comentarii pe, amendament, pe un amendament individual care nu face parte din acest compromis. Cum spuneam, nu sunt în favoarea unor uh, amendamente care să acopere în detaliu probleme cum ar fi TVA-ul, pentru că aceste subiecte au fost uh, Uh, deja tratate în alte rapoarte, raportul Casas, raportul Podimata și mai sunt unele. Deci nu aș susține aceste amendamente aici și sunt câteva amendamente veți vedea. Cred că este mai uh, aici am o abordare mai pragmatică. Recunosc faptul că federalismul fiscal este un instrument util și există un amendament oral aici pe care aș vrea să-l propun. Ramon nu este în sală, dar Poate e cineva dintr-un uh, stat federal care să ne explice cum definesc ei uh, federalismul fiscal, pentru că am constatat că și aceasta este o, o expresie, sensibilă și e important să știm ce înseamnă. În țara mea avem o taxă locală și o taxă regională, dar este colectată la nivel național și apoi distribuită comunităților locale, autorităților regionale. Și, în fine, sper că acest prim uh, raport anual uh, privind fiscalitatea a, a făcut de Parlament va pune presiunea supra statelor membre să adopte cât mai repede propunerile în materie de fiscalitate ale Comisiei și sper, sper că va ajuta Comisia să facă propuneri care să rezolve problemele concrete ale Uniunii Europene, probleme cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile în uh, viața de zi cu zi. Închei aici. Încă o dată vreau să-mi exprim recunoștința față de uh, raportorii din umbră și asistenților, pentru că nu cred că a fost foarte ușor uh, tot acest proces, dar sper că în cele din urmă am uh, obținut un rezultat uh, rezonabil. Vă mulțumesc! Losing the microphone there. Right, uh, next we come to... În regulă. Diego, acum. Muito obrigado. Eu queria começar por... Mulțumesc, vreau să încep mulțumindu-i eh, sincer lui Ole pentru efortul extraordinar pe care l-a făcut pe acest subiect foarte sensibil. Este greu să găsești eh, sau obții compromisul în cadrul eh, chiar și al unui grup politic, dar uite, între grupuri politice, așadar Mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai făcut, pentru contactul permanent pe care l-ai avut cu noi, cu raportorii din umbră și pentru spiritul în care ai abordat această chestiune. N-a fost vorba doar de spiritul Crăciunului, ci de un spirit hotărât să ajungă la un compromis. Așadar, avem acest prim raport privind politica fiscală la nivel european asta, acest raport are toate șansele să treacă la vot în această după-amiază și în numele PPE-ului încă o dată vreau să mulțumesc foarte sincer nu doar raportorului, ci tuturor uh, colegilor care au fost implicați în acest proces. Uh, mult, uh, mare parte din această activitate s-a făcut prin uh, e-mail, multe propuneri inovatoare au apărut în ultimul moment, dar întotdeauna am avut timp să răspundem la ele, să reacționăm la ele. Începește raportul și problema impozitării, problema fiscalității este una extrem de spinoasă. <clears throat> și în acest Parlament există opinii diferite, depinzând de uh, statul membru despre care, din care provine o anumită persoană. Trecem printr-o criză uh, economică și se discută foarte mult despre rolul fiscalității pentru că avem state care au deficite excesive, au datorii foarte mari și se pune întrebarea care este rolul pe care îl poate juca politica fiscală pentru a ne ajuta să ieșim din criză. Indiferent cât de liberale pot fi părerile cuiva, e întotdeauna dificil să le ceri uh, cetățenilor să facă noi și noi sacrificii plătind impozite mai mari. Și asta se poate vedea clar în Uniunea Europeană, însă Dincolo de această problemă generală, <clears throat> există o serie de chestiuni pe care le-am dezbătut în timpul uh, discutării raportului. Lupta împotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, schimburile de informație, federalismul fiscal. Acesta este o expresie al cărui sens va trebui să-l găsim, va trebui să ne decidem uh, ce înseamnă federalismul fiscal, pentru că definițiile variază de la un uh, stat la altul. De exemplu, în Portugalia uh, impozitele sunt toate determinate la nivel central, chiar dacă unele sunt locale. Cu alte cuvinte, impozite care în cele din urmă sunt date autorităților locale, însă există întotdeauna o distinție între taxe naționale și taxe locale, dar uh, spre deosebire de alte state membre, uh, stabilim aceste impozite la nivel uh, central. Există de asemenea noi provocări care apar. Și raportul ține seama de aceste provocări. Am vorbit despre impozitarea personală, impozitarea individuală, fiscalitatea asupra aplicată consumului la nivel european, dar există întotdeauna și problema uh, fiscalității corporatiste dacă ai uh, multinaționale cu subsidiare în diverse state membre sau sedii în uh, diverse state membre, evident asta este un lucru pe care va trebui să-l abordăm în mod clar în viitor, într-un mod mai cuprinzător, însă propunerile sunt deja aici, deci cred că acest raport în primul rând, subliniază foarte corect o serie de probleme care au fost deja discutate în ce privește fiscalitatea europeană, frauda fiscală, evaziunea fiscală, schimbul de informații. Am tot vorbit despre aceste lucruri, TVA-ul și de asemenea începe discuția privind provocările viitorului. Sigur, vom avea diferențe ideologice considerabile care vor trebui rezolvate, în primul rând din cauza diferențelor geografice dintre noi, însă s-a făcut o muncă extrem de, de pozitivă pentru că ea uh, a stabilit ceea ce avem în comun în ce privește fiscalitatea. Aș încheia mulțumindu-i încă o dată raportorului. Uh, thank you very much, Arlene. Președinta, mulțumesc. Mm, da, am fost rugată să vorbesc în numele lui Heidi, el e coordonator la Comisia de Transport și acolo e un vot acum, deci eu să citesc o declarație pe care mi-a dat-o. Vă mulțumesc pentru munca raportorului și disponibilitatea de a face compromisuri. Considerăm principalele provocări în domeniul uh, fiscal, combaterea fraudei fiscale, barierele de pe piața internă și concentrarea pe noi resurse durabile compromisul, propunerile făcute de domnul Schmidt sunt interesante și acceptă unele dintre ideile noastre pentru atingerea acestor trei obiective. Să vedem faptul că compromisurile cer abordare europeană pentru uh, acorduri încheiate cu paradisurile fiscale și nu abordare între statele membre. E un apel de a defini strict conceptul de paradis fiscal și, în fine, apelul pentru un schimb mai automat de date fiscale pe plan european ca pas înainte. Cu toate acestea, ne-am fi plăcut să vedem în raport o declarație puternică privind nevoia de pachet de șase acte normative mai echilibrate, nu doar de tăierea cheltuielilor, ci și pentru o politică pentru a impune noi eh, impozite pe venituri și un rol mai puternic ar trebui să fie acordat Eurostat pentru a colecta date fiscale pentru a ne permite să combatem evaziunea fiscală. Mulțumesc. Mulțumim. Filip. Mulțumesc. Acesta e primul raport al acestei comisii și al Parlamentului privind politica fiscală și cinstit mă bucur că Ole Schmidt uh, a obținut acest raport pentru că cred că Ole a reușit să te ocupi de aspectele esențiale punând baza, fundamentul în acest sens. Întrebarea critică era dacă putem conveni sau nu cu privire la anumite principii cheie privind impozitarea. Deci rolul impozitării faptul că, de exemplu, suntem împotriva dublei impozitări, dar suntem de asemenea împotriva fraudei fiscale și evitării plătirii impozitelor. Și aceste aspecte sunt clar prezentate. Cred că ai reușit să ne dai o bază pentru un acord foarte larg în acest Parlament, care de fapt e o condiție pentru ca noi să fim auziți. Pentru că teoretic, sau în fine nu doar teoretic, conform tratatelor, nu avem nimic de spus în acest sens. Singura modalitate de a ne face auziție să vorbim într-un singur glas Vreau să te felicit, așadar, pentru o treabă foarte bine făcută. Deci vom sprijini raportul, vom sprijini compromisurile. Există doar unul în legătură cu care aș insista. E un lucru mărunt, e un considerent doar, dar când vorbim la considerentul C și e compromisul 1A cu privire la datorii excesive în statele membre, știu că nu califici, nu nuanțez asta, dar aici adesea, a spune prea adesea, că singura cauza a crizei ar fi datoria publică excesivă. Și aici noi am fi preferat să se menționeze și datoria publică și privată și dezechilibrele macroeconomice Spania, Irlanda și așa mai departe știm că are sau au puțin de a face cu datoria publică. A fost datorie privată dar și dezechilibre în competitivitate și așa mai departe. Deci pentru mine doar o descriere faptică a cauzelor crizei. Ca grup Nu avem o problemă cu faptul că nu se menționează toată chestiunea de impozitare. Și am spus că ne-ar fi plăcut, în fine, nu ne place acel pachet de șase acte normative, dar nu trebuie să repetăm în fiecare raport pe care îl redactăm. Am avut ocazia să ne exprimăm îngrijorările în legătură cu acel subiect și vom mai avea astfel de ocazii. Deci nu mă deranjează dacă nu e menționat aici. Un ultim punct în legătură cu federalismul fiscal. Îmi place faptul că menționez acest lucru. Cum înțeleg eu conceptul? Are trei elemente. Mai întâi, că se spune că până în prezent am avut trei niveluri de impozitare, local, regional și național, și spunem că ar trebui să existe patru. Deci nu vrem să înlocuim unul dintre ele, ci spunem și nivelul european este un nivel suplimentar unde impozitarea poate să aibă sens. În al doilea rând, avem nevoie de două lucruri într-un federalism fiscal real. Avem nevoie de reguli comune, în primul rând. Asta înseamnă reguli cu privire la bază și cota de impozitare, dar avem nevoie și de spațiu de manevră la fiecare nivel. Deci nu înseamnă că e o măsură bună pentru toți. Spune că jucăm uh, în un manual comun de reguli care sunt flexibile, adică nu e ceva, spunem, toți trebuie să facă exact același lucru. Și al treilea lucru pentru mine la federalismul fiscal, la punctele de colectare, trebuie să recunoaștem că în majoritatea statelor membre administrația care există să colecteze e la nivel de stat membru. Și spune că noi încercăm să reinventăm altceva. Cred că colectarea se face cel mai bine la nivel de stat membru, dar eventual distribuirea să meargă nu în jos spre nivelul local și regional, ci să meargă de acum încolo în sus, la nivelul federal. Dacă, de exemplu, decidem că o taxă pe tranzacțiile financiare sau o altă formă de impozitare va deveni resursă directă a Uniunii Europene. Acestea ar fi cele trei elemente pentru mine ale definirii federalismului fiscal și cu siguranță spiritul în care lucrăm aici. Din nou, Ole, aș vrea să-ți mulțumesc pentru spiritul de compromis și știu că ești un om al dialogului și îmi spune că nu pot decât să-mi doresc să îți urmez exemplul. Mulțumesc, Dirk. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Schmidt pentru munca pe care a desfășurat-o. Nu e ușor să reconciliezi părerile foarte diferite care există în acest Parlament în domeniul impozitării. Și astăzi pe scurt, o să subliniez amendamentele de compromis pe care ECR le va sprijini în această după amiază. Mai întâi, amendamentele de compromis 1 și 2 privind uh, impozitarea efectivă și consolidarea fiscală sănătoasă sunt considerente uh, care merită să fie incluse. În al doilea rând vom sprijini și amendamentele de compromis 3, 6A și 11 privind politici fiscale împotriva dublei impozitări, frauda fiscală și evaziunea fiscală pentru a da soluții pentru astfel de probleme și a reduce incertitudinea administrativă pentru firme și cetățeni, o cooperare strânsă este de dorit între Comisie și statele membre. Și în fine, compromisurile 9 și 10 sunt foarte importante pentru că se concentreze pe experiența cetățenilor cu autoritățile fiscale. Întrebări pe care le au cetățenii privind subiecte fiscale trebuie să primească răspunsuri la timp din partea autorităților. Ceea ce se poate face prin un portal pe internet al Uniunii Europene unde cetățenii UE ar putea găsi într-o manieră accesibilă toate informațiile de care au nevoie în legătură cu scutiri și deduce fiscale din partea autorităților străine. În al patrulea rând, sunt trei compromisuri suplimentare pe care le-am fi sprijinit dacă părți relativ mici ar fi fost modificate. Este cazul compromisului 4, care nu permite uh, controlul democratic din partea Parlamentelor Național în prezent. De asemenea, nu suntem de acord cu armonizarea fiscală, așa cum e văzută ca factor cheie posibil pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă la compromisul 5. După cum au spus domnul Schmidt și domnul Klintz, poate că știu, armonizarea fiscală duce la impozite mai mari și ucide locurile de muncă. Concurența fiscală pe care o promovezi <clears throat> face o presiune pentru impozite mai scăzute și creează locuri de muncă. Deci exact contrarul. Și la compromisul 11B, în fine, suntem foarte favorabili schimbului de informații în contextul directivei privind impozitarea economiilor. Și acesta, acest schimb să fie automat. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, I don't see any... Mulțumesc. Nu văd alte solicitări de intervenție, deci o să revin la tine, Oli. Mulțumesc. Apreciez comentariile dumneavoastră și în concluzie cred că suntem de acord. Sunt desigur și unele diferențe și vor mai exista unele diferențe. Și alternative. Întotdeauna sunt și vor fi dar cred că formularea de aici este esențială și sunt de acord cu Filip care spune că dacă vom avea o influență, trebuie să creăm un fel de consens în această comisie, pentru că dacă studiem fiecare amendament și fiecare text, cred că și în grupul liberal e destul de comun să avem păreri diferite și sper într-adevăr că vom avea un consens cât mai larg la sfârșit și o să mă uit la acest considerent 1A, iar federalismul fiscal mă întreb dacă asta a fost sensul propunerii, de fapt. Dar dacă acesta e sensul sau semnificația, atunci poate că e și mai complicat. Dar am încercat, cel puțin, unele schimbări minore, să accept aceste amendamente din partea lui Ramon și altora. Deci vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. Consider atunci că vom vota în cursul după amiezii și ideea este să ajungă în plenara a doua din februarie. Mulțumesc, domnule raportor. Trecem acum la punctul 7 privind agențiile de rating de credit. Și aici uh, raportor Leonardo Domenici. Yes, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Cât timp am la dispoziție? 5 minute, da? Mulțumesc. Tema agențiilor de rating apare deosebit de complexă și de delicată. Este o temă foarte actuală. A vorbit ieri despre asta și președintele Băncii Centrale Europene. Iar faptul că există o cerință puternică de reglementare e demonstrat și de succesiunea uh, unor eh, numeroase acte de reglementare, începând cu primul regulament din noiembrie 2009 al Comisiei, eh, un al doilea în mai 2011, până la acest ultim regulament propus de Comisie în noiembrie anul acesta. Țin să amintesc eh, munca depusă pe aceste teme de uh, colegul Gozes în această comisie și, firește, și raportul de inițiativă parlamentară care uh, l-a avut drept raportor pe colegul Wolf Klintz. Eu împărtășesc uh, abordarea generală a comisiei și uh, ceea ce susține comisarul uh, Barnier abordarea nu trebuie să fie caracterizată de o logică ideologică și nici de una punitivă. Însă problema de la care trebuie să pornim este numeroasa serie de erori care au fost comise în evaluarea de către agențiile de rating în trecut Uh, erori care impun uh, o reflexie critică asupra activității acestor agenții. Uh, și în privința unei perioade mai recente, momentul când se fac aceste evaluări, mai ales în ceea ce privește datorile suverane, lasă de multe ori să se înțeleagă, să se uh, întrevadă o tentativă de uh, condiționare a deciziilor care urmează să fie luate uh, în cadrul politic și instituțional. Din acest punct de vedere, cred că este important ca politica uh, și instituțiile să-și reia rolul și funcția lor uh, Mm, punctele mm, uh, importante a acestui ultim uh, act al Comisiei Europene uh, privesc over-reliance, încrederea excesivă acordată ratingurilor fixate de agenții, privesc ca un al doilea aspect tema evaluării datoriilor suverane, conflictul de interese, rotația pentru a favoriza concurența, interzicerea uh, ratingului asupra unor societăți uh, de, la care au participații și uh, uh, atitudinea societății civile când sunt violate anumite Uh, norme. Cred că este foarte important să se mm, facă o cercetare aprofundată în comisia noastră și eu sper să pot conta pe contribuția tuturor colegilor, începând cu relatorii din umbră. Uh, o parte dintre ei am avut deja uh, o serie de contacte. În special, mm, mi se pare indispensabil să uh, Eh, cercetăm anumite puncte și să le eh, aprofundăm cu obiectivul de a îmbunătăți funcționarea sistemului economico-financiar. Fiecare are ideile lui, dar cred că pe această chestiune putem ajunge la un punct de vedere comun, ținând tot timpul seama de obiectivele comisiei, însă aducându-ne și noi, ca Parlament, o contribuție la elaborarea unor noi idei și unor noi propuneri întrucât dacă obiectivele sunt perfect clare, ceva mai puțin clar uh, este uh, să se găsească modalitatea de a traduce în noi reguli aceste principii și aceste obiective generale. Uh, cu pregădere, uh, aș indica patru puncte care, după părerea mea, ar impune o muncă de aprofundare. În primul rând, aș uh, pune punctul care privește datoriile suverane și ratingul în privința acestor datorii. Propunerea Comisiei introduce deja o serie de elemente de inovație, elemente importante, cum ar fi de pildă uh, uh, uh, stabilirea mai frecventă a acestui rating, adică la șase luni în loc de 12 luni, nevoia de a se conferi o transparență mai mare, de a se da mai multe informații în privința criteriilor adoptate, date, inclusiv prin publicarea acestor criterii adoptate pentru efectuarea acestor studii de rating și, de asemenea, posibilitatea uh, oferită statelor supuse aceste examinări de rating să își prezinte considerațiile proprii înainte de uh, publicarea uh, ratingului. Uh, țin să amintesc că pe această temă a mai avut loc o uh, discuție în colegiul comisiei și față de o primă versiune a regulamentului s-a exclus posibilitatea de uh, a conferi uh, ESMA uh, puterea de a uh, suspenda evaluarea financiară a uh, unor țări în perioada în care ele sunt supuse unor planuri de uh, risanare. nu trebuie să repropunem mecanic acest lucru în dezbaterea noastră sau în propunerea noastră, pentru că eu cred că oricum se pot găsi noi soluții acestei probleme specifice care privește țările uh, care se află în dificultăți deosebite și sunt supuse evaluării. A doua chestiune uh, asupra căreia consider că e nevoie de o aprofundare uh, este problema concurenței precizând de la bun început că sunt în favoarea spiritului care animă Comisia atunci când uh, intenționează să deschidă o piață controlată în măsură de 90% de trei agenții de rating, cred că trebuie evaluat cu mare atenție uh, care ar fi consecințele unui sistem de rotație care, cum ni se propune, Uh, ale unei rotații efectuate odată la trei ani a agențiilor care trebuie să efectueze ratingul și uh, uh, perioadei de calling off, care ar trebui să fie în total de patru ani. Al treilea punct. În ceea ce privește conflictul de interese, cred că ar fi necesar să aprofundăm și noi chestiunea alternativelor posibile la uh, modalităților de plată. Deci modalitatea de a se verifica pe baza propunerilor avansate și utilizarea unor instrumente care să favorizeze un investors model al patrulea lucru, trebuie să aprofundăm, după mine, uh, chestiunea revizuirii globale a sistemului de reguli și de acte legislative care favorizează power reliance. Eh, acordându-se atenție și armonizării sistemelor la nivel internațional, în special în raport cu noua legislație care funcționează acum în Statele Unite. Este un punct foarte complex, mai ales pentru că are multe implicații de caracter tehnic care cer că vor, eh, cred că vor cere eh, multă muncă. În fine, o ultimă observație înainte de a încheia. Înțeleg dificultățile care privesc propunerea de instituire a unei agenții europene de rating și înțeleg și motivul pentru care nu a fost avansată uh, o asemenea propunere în noul regulament al Comisiei Europene. Cu toate astea, nu consider un lucru pozitiv uh, să nu existe nici măcar o referire la promovarea unei agenții sau poate mai multor agenții de rating europene care, lucru care reprezintă oricum după mine, în ciuda complexității sale, un obiectiv important pe care trebuie să-l urmărim. M-aș opri aici pentru a lăsa loc intervențiilor colegilor. Tema este deosebit de complexă și, cum am spus, sper să beneficiez de contribuția tuturor colegilor avem uh, un cadențar care privește o audiere pe 24 ianuarie, un termen de depunere a amendamentelor pe 22 uh, martie și votul în comisie pe 21 mai. Cred că un obiectiv important ar fi să reușim să aprobăm acest regulament până în vară. Și țin să subliniez acest aspect pentru că Eh, consider că una din problemele cele mai mari pe care le avem la nivel european este tocmai lentoarea proceselor decizionale care în acest moment eh, afectează eh, hotărârile importante pe care trebuie să le luăm și să le aplicăm. Vă mulțumesc! Thank you very much. Jean-Paul. Mulțumesc, Jean-Paul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să-l asigur pe raportor, cum am făcut-o deja într-o discuție bilaterală în legătură cu sprijinul meu și hotărârea mea ca și a lui de a face ca reglementările noastre să fie eficace și pragmatice. Dar permiteți-mi să fac câteva observații care nu vin împotriva ce a spus raportorul, dar totuși trebuie să ne călăuzească în această reflexie. Mai întâi realismul. Aș vrea să reamintesc că a spus și dumneavoastră Stimate coleg, am urmărit de aproape primele două regulamente. Aș vrea totuși să vă explic astăzi public cum cele trei agenții de rating au uh, încălcat aceste reguli. Primul regulament, și spun asta pentru că o să vedeți că subiectul este eminamente politic, nu e deloc tehnic, ci eminamente politic. Primul regulament privind agențiile de rating prevedea un agrement pentru o profesiune care până atunci se putea exercita liber fără constrângeri. În acea perioadă nu exista ESMA și am cerut ca supravegherea și acel agrement să se facă pe plan european. Comisia ne-a răspuns că pe plan juridic e imposibil până când se așteaptă să existe ceva. Acest ceva a apărut prin ESMA după raportul la rozier, dar primul regulament prevedea că este un colegi de organisme de reglementare care dă acest uh, permis sau agrement și supraveghează. Până în prezent, o instanță care să fie competentă să facă. Deci cele trei agenții de rating principale, despre care ni se spune în presă în fiecare zi câte ceva, și au depus uh, dosarele în termen în septembrie 2010. Nu mă înșel cu data. Deci septembrie 2010. În mai 2011 încă nu primiseră acel acord. I-am scris domnului Maior, președintele ESMA și domnului Michel Barnier să le semnalez că e cam ciudat că singura reglementare de după criză care e în vigoare nu e aplicată. Mi s-a răspuns foarte amabil, că domnul Maior, că era o agenție japoneză care era pe punctul de a fi acceptată. Era foarte important, mai ales că nimeni n-a auzit de ratingurile acestei agenții japoneze prin suverane. A trecut vara de mai multe ori și în plenară și la discuții cu privire la criză în fața domnului Barroso, i-am spus domnului Trișe la ultima prezență pentru dialogul monetar și era uimit să audă că tot n-au primit uh, acel accept. Pe 18 octombrie, domnul Maior m-a vizitat ca să îmi ceară să încetez focul împotriva lui, pentru că mi-a comunicatele mele de presă și intervențiile hărțuiau și mi-a zis că nu e vina lui, ci organismele naționale de reglementare care nu și-au făcut tema mi a spus, dar președintele ESMA, de ce nu le spuneți, uh, dați dovadă de coordonare, pentru că teoretic de asta existați. Și l-am întrebat dacă putea să mă asigure că înainte de Crăciunul din acest an lucrurile se vor face. El mi-a zis că nu poate să facă așa ceva. În mod curios, după 8 zile, cele trei agenții au fost agreate. Am fost uimit și i-am spus că de uimit sunt lui Michel Barnier și mi s-a spus, nu e și eu narcisist, mi s-a spus pentru că tot timpul uh, se făceau comunicate și așa mai departe. Deci, dragă prieten, cred că și dumneavoastră ați trebui să învățați cum să jucați acest rol dacă vreți să progreseze legislația. Vă reamintesc ca să vă spun cât de mult în acest dosar, câtă inerție există din partea agențiilor de rating care, din ce mi s-a spus, au tergiversat foarte mult în legătură cu extinderea activităților care puteau fi controlate sunt unele păreri care n-ar trebui, unele avize să facă obiectul uh, acestei supravegheri, inerție și din partea organismelor de reglementare să facă ce e necesar și din partea factorilor politici. Se vorbește de concurență și în prezent există această tendință la comisie de a gândi că se vor soluționa probleme de concurență prin artificii juridice de rotație. E același lucru și cu auditul. Se spune la audit trebuie să se schimbe cabinetele, să se rotească, se tot rotesc, dar când se, se rotesc aceleași trei, nu se schimbă mare lucru și dacă vrem agenții credibile, e nevoie de multe mijloace și de multă credibilitate pentru aceste agenții. Și subliniez totuși că statele care mărie împotriva agențiilor sunt primele să le cer să intervină atunci când e vorba de a face ratinguri în anumite obligațiuni. Niciodată statele nu se adresează la agenție de dimensiune mai mică sau naționale. Iată de ce spuneam că dezbaterea e de dimensiune politică și în această situație am văzut și presiunile exercitate în ultimele două zile ieșirea acestui proiect uh, la comisie. Michel Barnier, pentru care am multă afecțiune și respect, a comis eroarea de a comunica în legătură cu ce urma să facă, tot ce s-a întâmplat um, de obicei cu serviciile a funcționat, până în ajun, unde armata agențiilor de rating au făcut intervențiile necesare pentru a face să apară că anumite măsuri care erau cele mai inovatoare sunt neadaptate sau nu sunt bune. Deci e adevărat și l-am prevenit pe Michel Barnier că suspendarea unui rating a cotării fără o altă încadrare era un element care, după părerea mea, nu este judicios pentru că creează zvonuri pe piață. Și am propus și am vorbit deja, propun o soluție pentru a încerca să mergem în această direcție, dar într-un mod mai puțin criticabil pe plan tehnic. Cred că trebuie de asemenea să știm că în ce privește conflictele de interes, o să existe cu siguranță multe de făcut și sunt de acord cu raportorul când spune că trebuie să ne interesăm de, în legătură cu concentrările când o agenție e proprietară alteia și ce se întâmplă, cine unii sunt și cotați și în agențiile de rating. Vreau să vă spun că în 2009 ne-am ocupat de acest subiect și doamna Beres a făcut propuneri și nu s-a găsit soluția adecvată. Dacă suprimăm schema emițător-plătitor și mergem spre investitor, atunci cum facem să fie plătiți investitorii? Trebuie să introducem un fel de impozit sau se plătește pe internet. E complicat pentru că agențiile de rating reprezintă o activitate comercială și așa permitem. Trebuie să revenim pe planul politic. Nu e vorba de interzice ratingurile. De fapt, în lumea noastră suntem cu toții notați și în timp ce vă vorbesc, dumneavoastră mă evaluați, mă notați. Deci nu putem să împiedicăm ca anumite organisme să coteze, să noteze, să dea ratinguri investitorilor și aceste informații să nu fie singure. Asta trebuie să facem și ca până la urmă, după criza că să nu fim pitiile acestor agenții de rating. Deci readucem agențiile acolo în locul unde ar trebui să fie, elemente de informare. Iată de ce vă spuneam că e o dezbatere politică. Ce fac și fi de stat și de guvern? În timp ce critic agențiile de rating, primul lucru pe care îl fac este să vorbească despre ratingurile pe care le vor pierde sau le vor câștiga. Când președintele Republicii, eventual candidat uh, la alegerile următoare, spune dacă pierd 3 de A, am dat-o în bară și după aceea cei le 3 de A sunt pe cale să fie pierdute și nu e atât de important. Cetățenii au nevoie de lucruri clare, de poziții clare. Agențiile de rating au un rol, dar rolul trebuie să fie încadrat și o sarcină dificilă pe care o vezi dumneavoastră, domnule raportor, și noi toți să încercăm să introducem reguli pragmatice, concrete, eficace pentru a putea, în fine, să ne dezintoxicăm de agențiile de rating. Thank you much. Uh, Președinta, mulțumesc. Wolf. Thank Dank, uh, Sharon. Uh, in der Tat haben die Ratingagenturen in den letzten Monaten. Mulțumesc, Sharon. Este adevărat că în ultimele câteva luni agențiile de credit au uh, creat un pic de agitație și nu e vorba de a examina doar aspectele tehnice. Există foarte multe motivații politice în spatele activităților. Un lucru este clar. Cred că trebuie să ne asigurăm că această dezbatere privind agențiile de rating de credit uh, uh, trebuie să rămână la nivel uh, tehnic. Pentru că de fiecare dată când se manifestă de câte ori apare o problemă, uh, oamenii tind să spună că agențiile de, credit, de rating de credit sunt responsabile și mm, întotdeauna aceste agenții au ajuns uh, surse de știri negative. Cred că propunerea comisarului Barnier vine la un moment potrivit, deși acum nu știm încă dacă și cum funcționează uh, regulamentele existente. Cred că ar trebui să avem o imagine mai clară despre modul în care acestea funcționează deja. Sunt foarte de acord cu propunerea, conținutul propunerii uh, domnului Barnier, dar aș spune că ar exista și câteva puncte unde am opinii uh, oarecum diferite. Știm că agențiile de rating au făcut uh, uh, greșeli în timpul acestei crize globale. Și cred că și ei au ajuns la concluzia asta, că au făcut uh, greșeli. Uh, au presupus existența acestor conflicte de interes și când a venit vorba de interesele lor comerciale, acestea au primat în fața nevoii de a-și îndeplini corect activitatea tehnică. Este un lucru de care n-ar trebui să uităm uh, nici atunci când vorbim despre concurență. Profitabilitatea agențiilor de rating a fost de 55% până la prăbușirea lui Lehman Brothers. Deci nu cred că poți nici măcar să visezi la o astfel de rată de profitabilitate în alt sector uh, de activitate. După căderea Lehman Brothers. Profitabilitatea lor, evident, a scăzut foarte mult, dar încă era între 14 și 24%, deci aș fi zis că e un nivel foarte satisfăcător. Așadar, cred că trebuie să ne gândim la următoarea problemă. Ce se întâmplă cu acționarii? Cine sunt acționarii care se află în spatele agențiilor de rating? Evident, oricine poate să se implice în acest acționariat dacă vrea, dar trebuie să fie făcut acest lucru în mod uh, transparent și uh, să nu aibă acțiuni același, aceeași persoană sau aceeași entitate în mai multe agenții de rating. Cred că aici Comisia trebuie să aibă o propunere mai îndrăzneață. Nu vrem ca grupuri de acționari să fie implicați în două sau trei agenții de rating până undeva la un nivel, să zicem, de 5%. Eu aș zice să poată avea mai mult de 5% într-o singură agenție de rating, dar atunci să n-aibă voie să mai dețină acțiuni și la altă agenție de rating. Deci dacă ai acțiuni la o uh, agenție de rating, nu mai trebuie să te mai implici și în alta. Faptul că ele ar trebui să fuzioneze, iarăși, nu cred că este vreun dubiu aici. Uh, Comisia sugerează un regulament destul de limitat, pentru că propunerea e valabilă doar pentru următorii zece ani. Eu aș zice că am putea avea o propunere pe o perioadă nelimitată. Pentru că dacă acoperim numai câțiva ani, atunci n-am făcut nimic. Știm uh, din uh, activitatea de agențiilor de rating de credit, știm că aceste agenții au încercat să-și prezinte rezultatele activităților prin uh, așa numitele opinii sau avize, avize. Știm ce impact poate avea acest lucru, am văzut acest lucru și așa cum subliniază și propunerea comisiei, ar trebui să discutăm de responsabilitate Uh, în sensul că aceste agenții de credit trebuie să-și asume responsabilitatea efectelor uh, muncilor activităților și mă bucur de faptul că uh, Comisia a introdus acest concept de responsabilitate civilă. Știu că va fi destul de dificil, un concept destul de complicat, pentru că după șase sau 12 luni se poate vedea că, de exemplu, o evaluare, se poate dovedi că o evaluare uh, a unei agenții de rating a fost uh, incorrectă și atunci asta ar putea să ducă la uh, o anumită responsabilitate uh, civilă. Deci știu că uneori se pot schimba ratingurile, dar asta nu cred totuși că ar trebui să ducă direct și automat la traducerea în justiție a acestei agenții de rating. În ce privește conflictele de interese, dacă nu ne asigurăm că nu pot apărea erori tehnice, de exemplu în cazul Franței, uh, care um, era uh, la un moment pe punctul să fie uh, depunctată și după câteva ore s-a spus că era vorba de o eroare tehnică. Deci aceste probleme, conflictele de interese, erorile tehnice, sunt lucruri care trebuie examinate. Însă, un lucru foarte important ci care vine din faptul că sunt doar trei agenții internaționale, deci foarte puțină concurență de fapt. Și aceste agenții sunt responsabile cu 95% din uh, piață, pentru că sunt de fapt vreo 100 de agenții de rating, dar trei dintre ele au 95% din toate activitățile. Deci dacă luăm în considerare uh, și examinăm această chestiune, vedem că există un mare grad de dependență față de aceste agenții. Acest grad trebuie redus și e vina noastră a legislatorului, pentru că în țările membre am spus că băncile centrale, companiile de asigurări, fondurile de pensii nu pot să investească într-o anumită companie decât dacă această companie a fost evaluată la AA plus sau AAA sau mai știu eu ce nivel. Și în același timp, spunem că în propriile noastre legi și regulamente și prevederi facem referire la aceste trei agenții de rating și numai la ele. Nu spunem uh, că ar trebui să existe o evaluare de rating, ci că ar trebui să existe o evaluare de rating făcută de Moody's, Standard sau Fitch. Deci se face referință strictă la acestea și atunci evident nu e surprinzător că uh, aceste trei companii de rating au uh, <laughs> avut o perioadă foarte bună din punct de vedere financiar. Uh, și uh, întrebarea care se pune este de ce nu uh, facem mai flexibile aceste uh, prevederi, în sensul că să cerem doar ca investitorii să-și facă temele, cum se spune, că băncile de investiții sau firmele de asigurări să uh, își facă uh, evaluarea aceasta uh, singure. Dacă vrei, de exemplu, să evaluezi situația financiară a unei țări, poți să faci lucrul ăsta, poți primi date de la Banca Națională a țării respective, de la BCE, de la FMI și așa mai departe, pentru că în fiecare lună aceste informații de care ar avea nevoie un potențial investitor uh, sunt publicate undeva. În ce privește produsele financiare structurate, aici e o problemă mai sensibilă, pentru că ele sunt mai dificil de rezolvat. Așadar, cred că ar fi de bun simț să avem două ratinguri obligatorii pentru aceste produse și, evident, asta cere foarte multă experiență și uh, metode rafinate, o metodă mai, ceva mai, mai rafinată, însă va fi dificil să um, ne reducem uh, dependența atât de mare pe care avem față de agențiile de rating. În ce privește alte legi, alte legi regulamente în care ne-am ocupat de aceste probleme, cum ar fi uh, directiva CRD 4, Uh, privind agențiile de rating. Uh, și aici trebuie să ne gândim la reducerea dependenței de agenții. Mai întâi, problema, această problema rotației. Personal vorbind, și așa cum a menționat și Jean-Paul, nu cred că acest principiu al rotației este practic. Dacă ai doar trei agenții de rating și o companie folosește două dintre ele, ele trebuie să intre într-un proces de rotație. Dar asta înseamnă că alte câteva lipsesc. Și dacă trebuie să alegi neapărat două, atunci principiul uh, nu e foarte practic și lucrurile nu funcționează prea bine. Și cred că ar trebui să ne uităm dacă agențiile naționale sau regionale care s-au dovedit de încredere n-ar putea să fie folosite cumva de exemplu, investitorii, dar și noi ca legislatori ar trebui să înțelegem că în afară de aceste trei agenții de rating mari, mai există 100 de agenții de rating care nu lucrează la nivel internațional, dar care au o activitate foarte bună la nivel național. Și sigur, aici intrăm în problema metodologiei, a modalităților de lucru. Avem uh, de asemenea uh, ESMA și uh, rolul acesteia de a examina toate aceste aspecte critice și asta e în regulă, deși în, experiența, în lumina experienței uh, uh domnului Gozes uh, aș avea unele dubii, dar cel puțin asta ar fi treaba celor de la ESMA, asta ar trebui ei să facă. Oricum, nu sunt de acord ca aprobarea și supervizarea să meargă atât de departe încât în cele din urmă metodele și modelele folosite să ajungă să fie aceleași pentru toată lumea. Nu cred că vrem o abordare uniformă aici, când e vorba de metode. Pentru că acesta este probabil unul dintre ultimele modele competitive pe care le mai avem și nu vrem să-l uh, distrugem. Apoi, în ce privește ratingul obligațiunilor uh, de stat, uh, asta e foarte important pentru că știm că uh, se va face evaluarea la 6 luni, nu la 12 luni, dar agențiile de rating întotdeauna și-au dat evaluarea un pic cam prea târziu, deci nu cred că e bine formulat acest lucru în text. Trebuie să vedem cum putem garanta că agențiile nu își țin pentru prea mult timp un anumit rating și, rating și pe aceea dintr-o dată decid să uh, reducă acel rating foarte, foarte brusc. Așadar, pe scurt, cred că putem fi de acord cu gândirea generală manifestată în acest document. Avem câteva puncte unde nu suntem de acord, dar mi se pare uh, foarte rău și e păcat că nu vorbim mai mult despre nevoia de a crește concurența. Nu cred că ar trebui să avem agenție europeană de, credit, de rating, de credit, nu cred că ar avea suficientă credibilitate, dar nu cred că ar trebui să uh, renunțăm la căuta posibilități de a crește concurența și nu consider că acest lucru este a priori imposibil. Președinta, mulțumesc. Ashley. Domnule Ashley Fox, mulțumesc, doamnă președinte. Susțin uh, propunerea Comisiei de a crește transparența în sectorul uh, de rating, pentru că ar trebui să dea mai multă putere investitorilor și să creeze mai multă concurență. Și din acest punct de vedere susțin crearea unui index european al ratingurilor. Mi se pare că centralizarea informației este utilă, dar o standardizare forțată cred că ar fi totuși contraproductivă pentru creșterea concurenței. Ca și domnul Clintz, susțin măsurile uh, care să reducă uh, dependența exagerată asupra uh, de agențiile de rating. Deci investitorii cred că ar trebui să-și facă singur due diligence-ul decât să se bazeze pe agenții de rating. Acum, rămâne de văzut cât de mult ne putem baza pentru calitatea analizelor interne, mai ales în cazul unor firme mici care nu au capacități de analiză foarte mari. Uh, sunt de acord că o dependență exagerată de agențiile de rating care duce la reacții automate nu este bună. Salut uh, inițiativa Comisiei de a încuraja noi participanți să intre pe piață, însă acest lucru nu trebuie să se facă pe seama scăderii calității și sunt de acord cu Jean-Paul Gozes și cu Wolf Klintz că rotația, principiul rotației nu va duce la mai multă concurență. Rotația forțată nu înseamnă altceva decât că o agenție de rating va aștepta până va veni și ei rândul să lucreze. Și mă uh, îngrijorează propunerea Comisiei de a vedea schimbări în metodologie, pentru că interferența din partea ESMA ar, duce, ar putea duce la o standardizare a ratingurilor. Eu cred că trebuie să încurajăm o diversitate de metodologii. Ultimul lucru pe care ne-l dorim este ca toate uh, companiile, agențiile de rating să urmeze aceeași metodologie, pentru că asta riscă să uh, ducă la un și mai mare efect de turmă. Vreau să vorbesc uh, un pic despre răspunderea civilă, pentru că aceasta este una dintre cele mai nocive părți ale propunerii. Cu toții am spus că vrem mai multă concurență între agențiile de rating și vrem să vedem uh, noi jucători pe piață și vrem să vedem cum agenții mici se dezvoltă și cresc. Și ce ar putea să asigure mai bine uh, dominanța celor trei agenții decât să impunem responsabilitatea uh, civilă uh, împotriva tuturor agențiilor. Pentru că gândiți-vă care ar fi costurile de a te asigura uh, pentru cazul unui dezastru, unui eveniment dezastruos Uh, costurile pentru un jucător de dimensiuni mari cu siguranță ar fi mult mai mici decât costurile pe care le-ar suporta o agenție mai mică. Deci haideți să fim atenți să nu avem consecințe uh, pe care nu ni le dorim. Pentru că dacă introducem responsabilitatea civilă, rezultatul va fi și mai puțin participanți pe piață și o dominație și mai puternică a celor trei mari agenții de rating. Vă rog, colegi, să vă gândiți la acest lucru. Domnul Domenici are dreptate când spune că agențiile de rating au făcut mari greșeli în trecut. Cel mai, uh, cea mai mare greșeală a fost legată de creditele subprime. Dar să nu uităm că aceste agenții nu fac altceva decât să, să emită niște opinii. Nimeni nu forțează pe cineva să țină cont de acea opinie. Motivul pentru care oamenii țin cont de aceste opinii este că, în general, au cam, cam au dreptate în majoritatea cazurilor. Deci, haideți să nu uh, aruncăm copilul odată cu apa din, uh, din ligian și de aceea nu susțin uh, sugestia domnului Domenici că o țară care este într-un program de restructurare ar trebui să aibă o suspendare a ratingului, pentru că țările au perspective diferite. Dacă ne uităm, de exemplu, la Irlanda, Irlanda se descurcă destul de bine cu programul de refacere și restructurare. Comparați-l cu ce se întâmplă în Grecia și cu situația Greciei. Cred că agențiile și indivizii și investitorii au dreptul să poată trage concluzii în legătură cu progresele pe care o țară sau alta le face în cadrul unui plan de refacere economică și de restructurare. Nu uitați că investitorii consideră că ratingurile sunt utile atunci când trebuie să decidă care datorie este mai riscantă, pentru că ratingurile reflectează sentimentul piețelor. Și dacă reglementăm prea mult, vom elimina noi jucători de pe piață. Deci vreau să ne asigurăm că măsurile pe care le luăm sunt proporționale și urmează să atingă scopurile pe care ne le propunem. Sunt nerăbdător să colaborăm. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Pascal. Da, mulțumesc. Vreau să intervin la subiecte care au fost deja menționate de colegi. Cred că trăim în partea uh, importantă a subiectului și foarte important și foarte bine. La primul punct, conflictele de interese. Sunt de acord cu Jean Pellin în legătură cu ideea de a trece de la un model de plăți de către emițător de către cel de investitor pune probleme. În același timp avem astăzi foarte clar o problemă de conflicte de interese cu modelul actual și deci noi îmi propune să ne gândim împreună la un sistem intermediar, care ar fi un fel de sistem de apel de ofertă, unde există un intermediar între cel care emite produsul și cel care investește. Astfel încât să nu fie nici emitentul, nici investitorul cel care plătește direct pentru acel rating, pentru a evita să existe conflicte de interese în ambele sensuri, dar să existe un fel de comision care să fie prelevat asupra și de la investitori și de la emitenți și acest comision să servească la plata agențiilor care dau rating pentru produse. Dar să nu există o legătură comercială nici între emitent și agenție, nici între investitor și agenție. Și deci acest terț, acest intermediar care ar funcționa pe baza unui apel de oferte cu privire la toate agențiile care există, nu doar cele trei, cele mai mari de pe piață, ar putea să fie uh, de natură publică, cu caracter public, pe modelul care a fost uh, apărat de Parlament în perioada raportului Wolf Klintz, adică nu o entitate dirijată, condusă de state, evident. Iată de ce suntem mai degrabă împotriva ideii de a avea o agenție publică. Din potrivă, suntem mai degrabă favorabili ideii de a ne gândi la o fundație care să aibă o guvernanță care să fie atât independentă de interesele private în sens strict, dar și independentă de guverne. Aceasta e propunerea pe care am supune o atenție dumneavoastră să ne gândim împreună pentru a ieși din modelul actual care este problematic în ce privește conflictele de interes. Al doilea element se referă la ESMA, așa zisă armonizare a modelelor. Eu nu trag aceleași concluzii ca și dumneavoastră din faptul că ESMA eventual ar trebui să valideze modelele. Nu pentru că ESMA validează modelele, asta duce neapărat la armonizarea modelelor. Doar ține cont de faptul că sunt modele care sunt solide și le cunoaște. Poate ea însă să preconizeze ceva, dar nu există echivalență între a valida un model și până la urmă să se ajungă la un singur model. Pot exista multe modele macroeconomice care circulă, care sunt diferite, unele sunt considerate fiabile, altele nu, unele sunt uh, keynesiene, altele liberale, dar ambele tipuri sunt fiabile, dar nu duc la același rezultat. Dezbaterea cu privire la armonizare, eu nu văd o legătură mecanică între validare și armonizare. Al treilea element la care doream să mă refer, chestiunea preconizărilor, care mi se pare că n-a fost abordată până în prezent. Care e funcția agențiilor de rating? De a evalua riscul. E amuzant pentru că un coleg conservator spunea, până la urmă agențiile nu fac decât să reflecte sentimentul de piață, market sentiment. Și exact asta e problema că de fapt nu fac decât să reflecte convenția de piață la un moment dat. Dumneavoastră ați spus asta. Și este exact ce putem să le reproșăm, că până la urmă nu au evaluări pertinentele riscului, nu fac decât să reflecte ce crede piața la un moment dat. Mult timp cred că Islanda nu are nicio problemă și deodată după triplu A se ajunge la faliment. Și tot așa. Credem că Grecia e ca Germania și nu pune problema, dar de azi pe mâine face contrarul. Nu fac decât să reflecte convenția de pe piață la un moment dat. Iată de ce pun probleme, pentru că nu fac decât să fie prociclice în sensul prost uneori pentru a fi foarte conservatoare ca în ce privește evaluarea riscului sau din potrivă de a risca prea mult. Trebuie să ne gândim la modul în care funcționează și cred că există deci o funcție în sistem care este de a evalua riscul această funcție. Nu înțeleg de ce le-ar face să facă anumite preconizări. O să iau două exemple. Astăzi, agențiile de rating, principala lor solicitare față de zona euro este ca Banca Centrală să devină o entitate care să ofere în ultima instanță împrumuturi și Standard Poor's și nu sunt 3% pentru 2013, ci ca Banca Centrală să fie să dea împrumuturile în ultima instanță. Nu văd de ce ar pune probleme faptul că evaluăm riscul unei stat să facă o agenție să spună că va face o astfel de preconizare. Poate să spună că e o problemă și apoi nu trebuie să dea o astfel de preconizare. În același lucru, în ce privește retragile, se există e un angajament de X miliarde de euro al statului care astăzi, acum, nu e acoperit. Aceasta e valoarea în ce privește riscul. Apoi, indiferent care ar fi legitimitatea analizei de la Standard Poor's sau modi, să spună, în ce privește vârsta pensionării să fie 70 de ani, nu să se reducă sau să crească TVA-ul sau impozitul asupra societăților, sunt opțiuni democratice care în niciun caz nu trebuie să fie golită de sens de agențiile de rating. Trebuie să ne gândim la o separare între ce ține de evaluarea riscului, de metodologie și apoi de ce ține de un discurs ideologic și politic care nu trebuie să fie, care indiferent dacă merge în sensul dorit de mie sau din potrivă. Deci e vorba de un model ideologic care ar fi contra ce apăr eu. Iată de ce sper opusul. Indiferent care ar fi acesta, sper ca ele să nu aibă legitimitate să facă astfel de pronunțări cu caracter politic. Un ultim element, sau penultimul, mă scuzați, spune vorbitorul, în ce privește chestiunea dependenței de reglementare față de agenții. Ce trebuie să evităm în orice caz este ca investitorii să fie obligați să-și vândă titlurile atunci când cota trece de la 3 de la 2 la mai jos, sub un anumit prag. Cred că dispune de mijloace în acest text ca așa să stea lucrurile, adică în linii mari, dacă ai cumpărat, se pot separa lucrurile în două, se spune. Sunteți obligați să cumpărați dacă în regulamentul fondului sunteți obligați să Uh, cumpărați, dacă există cote cu 3 de securitatea maximă se menține. Din potrivă, dacă ați cumpărat un produs AAA și el devine dublu A sau mai jos, nu sunteți obligați să-l vindeți, pentru că aveți o durată de păstrare de X ani, 5 ani, 10 ani și nu sunteți deci obligați să faceți acest raționament de a fi obligat să-l vindeți imediat, pentru că e complet prociclic, ceea ce face ca astăzi să fie probleme în legătură cu Italia automată, de exemplu Cred că aici e un consens între noi fără îndoială pentru a avansa pe acest teren. Și ultimul element s-a referit la fundație, am, v-am mai spus deja, sunt aproape de linia propusă în raportul Clintz, care se pare că s-a bucurat de majoritate. Nu există ceva extrem de precis cu privire la fundație, ce funcție, ce guvernanță să aibă în raport, dar cred că am putea pleca de la această bază pentru a reflecta la un model care să nu fie nici Agenția Publică Europeană, din motive de conflict de interese publice, nici pur și simplu să lăsăm actorii de pe piață să producă, ceea ce ține oricum de un bun public în sistemul financiar. Și ultimul punct legat de riscurile extrafinanciare și e vorba de metodologie, cred că în special pentru întreprinderi, să obligăm agențiile de rating să țină cont de riscurile extrafinanciare și în special de cele de mediu atunci când uh, cotează agențiile, mi se pare astăzi indispensabil. Pentru că am văzut că există un risc care nu era deloc integrat de nimeni cu BP sau cu ceilalți și cred că e indispensabil să se integreze pentru a da o imagine mai globală a riscului pentru acționari, pentru ca riscul de mediu, care poate să aibă consecințe financiare extrem de importante pentru întreprindere. Mulțumesc. Thank you very much. Președinta, mulțumesc. Am ajuns la sfârșitul raportelor din umbră. Mai avem cam jumătate de oră la dispoziție. Am avut mult timp pentru această dezbatere. Mai sunt patru vorbitori pe listă și Leonardo, care presupunem că va dori să răspundă, deci va trebui intervenție să fie mai succintă decât ale raportorilor din umbră. Thomas Mann, Sven Giegold, Peter Simon, eu însă, mai există altcineva? Elisa? Altcineva mai dorește să intervină? Ole? Nu cred că vom mai avea timp și pentru comisie. Ei au avut șansa cu raportul. Să vedem cum merg lucrurile. Dacă deputații pot să își uh, mențină succinte intervențiile, vom mai avea timp și pentru comisie. Thomas. Mulțumesc foarte mult. E păcat când ți se spune că ți se va da cuvântul, dar după aceea ți se spune că trebuie să vorbești cât mai puțin și e multă pasiune, multe idei. Jean-Paul îți dă un rating de 3 de A pentru ideile tale în legătură cu lucrurile pe care le-ai spus dar Fitch o să reducă cota Italiei, Spaniei, iar Moody o să reduce și nota, cota pentru Belgia. Deci, Jean-Paul, vezi ce se întâmplă în jurul nostru. Ideea teoretică a unei agenții europene de rating. Nu știu ce ar fi atât de rău în acest sens. Unii spun că nu e idee bună, dar abordarea cu fundații ar fi o abordare bună. Pentru mine o agenție de rating care să stabilească o anumită formă de independență. Putem spune că statul o finanțează și se asigură că nu există nicio conotație politică. Ar fi independentă și asta ne-ar da șansa să operăm o schimbare. Nu e cu putință ca trei agenții mari din lume să dețină 95% din piață de obicei ne-am uh, dat peste cap să ne asigurăm că există un teren de joc echitabil și corectitudine în sistem. Asta e important aici cred că am auzit ce a spus domnul Draghi ieri, dar nu mi s-a părut un lucru bun ce a spus. E doar uh, că agenția de rating nu dă decât o părere sau un aviz. Știi că, știți că noi uh, venim cu avize, dar dacă ei greșesc, să zicem, și există o consecință de 2 miliarde de dolari în SUA, adică ei sunt plătiți mai mult decât noi toți din această sală pentru un astfel de aviz. Ar trebui să existe o implicare a dreptului civil să spună Trebuie să aveți această răspundere civilă pentru tot ce faceți. Împărtășesc uh, părerea altora în legătură cu rotația, nu mi se pare deloc o idee bună. Agențiile de rating mai mici care există, de ce n-au avut și ele șansa până în prezent ca pozițiile lor să fie mai bine reflectate. Poate e o întrebare pe care trebuie să o spunem mai răspicat, să anchetăm cine e implicat de fapt. Warren Buffett cred că are 25% participații la aceste trei agenții de rating. Și evident că nu o să vrea să promoveze euro. E nevoie de transparență completă, altfel nu funcționează. Un ultim aspect, schimbarea legislației. Wolf Klins are perfectă dreptate. Va trebui să schimbăm legislația acolo unde se spune că va trebui să ne asigurăm că investești numai în uh, ce e cotat cu 3A de la aceste trei mari agenții, dar legile nu sunt bătute în cuie. Au și clauze de caducitate, deci avem șansa să mai schimbăm lucrurile. Nu cred că avem șansa aici de a readuce concurență. N-ar trebui să interzicem ceva, dar ar trebui să existe reglementare, să spunem că și alți actori se pot implica. Și în fine, doamnă președinte, sunt multe subiecte de care trebuie să ne ocupăm și de care ni se spune că suntem foarte departe de dorința cetățenilor. De aici e exemplul ideal, perfect, ceva de foarte mare importanță pentru cetățeni. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta Sven. This is a... E o discuție foarte interesantă. Și am avut un schimb interesant și data trecută, dar cred că problemele de bază nu s-au schimbat și că e mai urgent decât niciodată să le rezolvăm. În esență, sunt de acord cu ce s-a spus, că obiectivul cheie ar trebui să fie să avem un grad de concurență, astfel încât niciun actor singur să nu aibă prea multă putere pe piață. Aceasta este fundația etică pentru orice economie de piață. Ca niciun dintre actori să nu aibă putere pe piață ar trebui să existe un consens între diversele grupuri. Poate cu excepția extremei stângi, dar în rest ar trebui să fie consens. Iată de ce sunt foarte surprins în legătură cu unele dintre observațiile făcute aici, pentru că dacă suntem de acord în legătură cu acest obiectiv, n-am putea să sprijinim nicio soluție pentru această zonă urgentă de putere pe piață. Pentru aici, actorii unici dețin putere prea mare pe piață. Deci nu ar trebui să sprijinim nicio soluție care nu atinge acel obiectiv. De obicei, dacă există o supraconcentrare de putere, și tocmai asta spuneai tu, Thomas, de obicei utilizăm atunci politica în materie de concurență și încercăm să spargem acele unități. Putem folosi și alte metode pentru a atinge acest lucru, pentru că, desigur, e cea mai brutală cale și nu cea mai ușor de utilizat și nu ne stă la îndemână ca legiuitori. E în mâinile altor actori. Și de obicei ar fi comisia, dar aici trebuie să utilizăm abordările de reglementare, de legiferare pentru a limita puterea pe piață. Deci avem propunerea de a înființa o fundație europeană de rating. Sunt de acord cu toți cei care au spus că nu trebuie să fie organism public, ar trebui să fie în interesul comun, dar nu organism public. Cred că ar trebui să revenim la propunerea originală și să o facem să devină legislație. În al doilea rând, cred că e foarte important că atâta timp cât încă mai avem actori mari care domină piața, Trebuie să le limităm cel puțin puterea. Asta înseamnă că pentru fiecare entitate financiară mai mare care este capabilă să facă propriile valori de risc, n-ar trebui să li se permită să se bazeze pe opiniile agențiilor de rating. De ce în modelele interne de la asigurări și bănci se face trimitere la evaluările acestora? Dacă investești banii și te duci la bancă sau plasezi un ordin pe internet, apoi cumperi ceva numai pentru că agenția de rating i-a dat o notă de 3 de ani, nu. Te gândești și tu singur și asta face orice actor de o anumită dimensiune și te poți aștepta să facă. Deci, în esență, cred, cu o încredere excesivă, acest over trebuie să fie definit clar în, as- în asigurări și în bănci ca dincolo de anumit prag de dimensiune sunt de acord cu observația colegului de aici. Dacă ești un actor financiar foarte mic, poate că nu ești în stare să evaluezi un produs foarte complicat. Bun, dar cât din momentul în care tu ai depășit o anumită dimensiune, n-ar trebui să ți se permită să faci uh, trimiteri la acești actori. Pentru că dacă le permitem să facă așa ceva, le dăm prin lege puterea pe care noi ne dorim ca ei să nu aibă în economia de piață și este exact motivul pentru care e nevoie de reguli mai stricte. Dincolo de asta, am fost foarte surprins că mai mulți vorbitori spuneau că n-ar trebui să avem uh, o rotație forțată, dar n-au sugerat niciun alt mijloc de a mări concurența. Deci ce nu e posibil. Și aș face un apel la toate grupurile să își elaboreze propriile propuneri cum să spargem această putere. Nu e suficient să spunem nu vrem putere, dar suntem împotriva rotației forțate. Atunci vă rog să propuneți alte mecanisme pentru a elimina acest gen de putere care nu are niciun rol de jucat într-o economie de piață. Și ultima propoziție, suntem într-o situație cu adevărat foarte periculoasă. Statul a preluat riscurile care au fost acumulate de bănci private pentru a câștiga profituri. Și în acest domeniu le dăm actorilor privați într-o situație de quasi-monopol putere pe piață. Riscați fundația etică și sprijinul public pentru economia de piață. Dacă nu suntem capabili să punem capăt acestei utilizări greșite a termenului de economiei de piață nu are nimic de a face cu economia socială de piață și vă rog să vă asumați responsabilitatea de a asculta ce vă spun cetățenii, de a sparge acest gen de putere, dar într-un mod coerent, care să corespundă cu buna conduită a legii și evitarea creării de noi conflicte de interese. Sunt de acord cu asta. Dar trebuie să acționăm aici. Nu e suficient să spui nu acestei măsuri sau celelalte măsuri. Trebuie să venim cu soluții convingătoare. Președinta, îmi pare rău, dragi colegi, dar nu putem 5 minute. Urmează Peter Simon. Numai 3 minute. Ich möchte mich auf einen De aceea aș dori să mă concentrez pe punctul pe care l-a citat Adinaur colegul și l-a reluat și Wolf. Chestiunea Uh, structurilor de proprietate și conflictelor de interese. Ceea ce mă miră în această discuție cel mai mult este că dacă privim la ceea ce se petrece în Germania și în alte state membre, constatăm că există o puternică sensibilitate la conflictul de interese, deci avem uh, norme riguroase, uh, intenționăm să le aplicăm, tocmai pentru a exclude conflictul de interese, avocați, notari, supraveghere tehnică, consilii de administrație ale societăților pe acțiuni, consilii de supraveghere și așa mai departe. Comisarii, când nu mai sunt comisari, se discută ce vor face. Există această sensibilitate acută. Pentru agențiile de rating, a căror uh, influența asupra vieții economice și politice este evidentă în ultimele luni, toate acestea nu există sau sunt prea puțin prezente. Dacă examinăm propunerea comisiei, ar trebui să-i fim recunoscători pentru faptul că a reluat totuși această idee. Dar ce ne spune comisia? Spune că nicio societate nu trebuie să fie evaluată de entități care dețin mai mult de 10% din societatea respectivă. Acest lucru ar fi suficient pentru a se exclude conflictul de interese? Nu cred. Apar conflicte de interese atunci când un acționar, un proprietar, proprietar al unei agenții de rating, este și acționar al unei societăți pe care o evaluează. E suficient să aibă un interes economic în societatea care este evaluată uh, sau uh, în rezultatul ratingului pentru că poate a speculat uh, produsele financiare ale acestei societăți sau unei societăți înrudite. Uh, prin urmare, dacă din partea acționarilor există un interes limpede ca ratingul să meargă mai curând într-o direcție decât în alta și dacă avem o structură în care totalitatea acționarilor uh, au un interes mare în acest sens, eventual pentru că sunt cu toții activi în sectorul respectiv, atunci apare o problemă, într-adevăr. Uh, Eh, nu știu dacă cunoașteți eh, ancheta lui Roland Berger, care este consultant pentru eh, confindustria germană. Dacă ne uităm la rezultatele acestei anchete, vom regăsi toate numele celor care au obținut bani de pe urma ratingului diverselor agenții, de multe ori niște ratinguri de neînțeles Trade Gold, Goldman Sachs și așa mai departe. Eu afirm, deci, uh, nu ar fi cazul să lansăm un semnal mai puternic tocmai pentru a evita conflictele de interes, uh, atât pentru agențiile de rating, cât și pentru toate celelalte grupuri profesionale, cum prevede legea. Uh, eu m-am trecut pe e, lista de vorbitori și nu am de gând să mă scot de pe listă în beneficiul altor vorbitori. Cred că e o problemă foarte interesantă și trebuie să privim metodologia după care funcționează agențiile de rating. Este inevitabil să se discute aceste lucruri. De pildă, știm că un amendament în care un organism IFSF a fost uh, pus în discuție și lucrurile continuă uh, pentru că agențiile de uh, rating uh, supraveghează state, societăți financiare și avem sentimentul că uh, o problemă sau alta uh, poate uh, produce o schimbare de mentalitate și cred că nu este neapărat corect acest lucru. Dacă metodologia acestor agenții este publică, mi se pare just ca ele să susțină că sunt îngrijorate de pildă de sistemul de pensii al unei anumite țări. Dacă pe urmă li se pune întrebarea cum să se schimbe situația, se vor schimba acele elemente care fac să se nască o îngrijorare. Așa funcționează acest sistem. Firește, toate aceste agenții își culeg informațiile de pe piață și datele respective sunt păstrate. Știți că în cadrul trialogului eu încerc totdeauna să insist asupra necesității de a avea date în timp real din mai multe surse. Acest lucru pentru că aceste date reflectă în măsură mai mare realitatea. Dacă dorim să facem acest lucru, trebuie să acceptăm existența unor analize făcute în timp real de organisme care colecționează date. În Statele Unite se încearcă să se facă ordine, am vorbit despre asta cu administrația americană, cu reprezentanții administrației din Statele Unite și acolo se strâng date privitoare la credite, la obligații și nu asta ar trebui să facă o administrație de stat. Poate că programul de ajutoare va merge mai departe. Când vorbim despre produse publice eh, este și o referință la rating ca să se cumpere un produs mai degrabă decât altul. Ar trebui să existe un program care să prevadă acest lucru. Ceea ce a spus Fox este că dorim să se facă progrese. Ar fi util acest lucru să avem o împărțire pe categorii care să indice că există anumite lucruri care se petrec, care nu sunt chiar cele programate și ar fi util acest lucru. Pe urmă, știți cu toții că totul depinde uh, și de investitori. Investitorii doresc să aibă o apreciere de rating din partea marilor agenții și ar trebui să ne ocupăm și de asta. Mai există și problema auditului efectuat uh, de marile societăți. Se cer ratinguri, se cer uh, se cere numirea unor auditori în uh, companiile mari, nu în cele mici. Poate că și asta este o problematică care trebuie discutată. Aș mai avea lucruri de spus, mă opresc aici și dau cuvântul următorului vorbitor. Eu văd aici o anumită contradicție între faptul că noi descriem ceea ce a mers prost și care este evident în funcționarea agențiilor de rating și în același timp, în loc să uh, discutăm uh, în consecințele lucrurilor constatate. Ce înseamnă? Dacă piața este dominată în proporție de 95% de trei subiecti și dacă există o contaminare de interese între exercitarea ratingului și câștigul societăților respective, asta înseamnă că noi considerăm informațiile uh, neutre uh, Uh, care privesc uh, o afacere comercială uh, care prin rating devine rentabilă. Ce vreau să spun? Că trebuie să abordăm uh, altfel lucrurile, să, să învingem inerția cu care tratăm aceste probleme și și uh, trebuie să ne ocupăm de această situație în care trei subiecti domină practic piața. Uh, deci, unii colegi au făcut declarații pe care nu le înțeleg după ce au descris problema, fac un pas uh, înapoi în loc de a propune soluții. Cum tratăm uh, problema distorsiunii uh, concurenței? Ar trebui să uh, acționăm într-un fel uh, și să utilizăm uh, întregul instrumentar de care dispunem pentru a vorbi despre aceste subiecte specifice. După ce le-am identificat, nu exploatăm pe deplin uh, tot uh, ceea ce ne stă la dispoziție în cazul politicii de concurență, necesitatea de a reduce barierele de intrare pe piață și nici ceea ce susținea Clint. Nu Uh, uh, menținem nici măcar transparența în privința structurii acționarilor. În acest caz, trebuie uh, să intervenim într-un mod hotărât și articulat pentru a evita aceste excese de putere care transformă piața într-un teren de joc pentru Uh, numai trei subiect. După mine, deci politica de concurență nu uh, este utilizată suficient și nu sunt de acord nici cu multe alte lucruri care au fost spuse aici uh, privitor la izolarea legislației europene față de recunoașterea necesității de a reglementa activitatea acestor agenții pe care le criticăm și o ultimă observație, mi se pare fundamental ca unele țări în anumite condiții Eh, care depășesc un anume prag să nu-și vadă eh, distruse tentativele de eh, reconstrucție din cauza ratingului stabilit de agenții care provoacă pe piață o confirmare a propriilor previziuni, excesul la care mă referam. Mulțumesc! Nu vă mai uitați la ceas Ole Schmidt. Mulțumesc, e adevărat că ar trebui să uh, utilizăm alte măsuri, cum spunea și Pascal, decât ratingul creditului. Pentru a limita problemele de pe piață, cel mai bun lucru ar fi ca toți politicienii, noi inclusiv, să se poarte cum trebuie și să-și facă datoria. Asta va uh, limita puterea piețelor. Dacă nu uh, credeți în agențiile de rating, uh, înseamnă că credeți în ceea ce a spus ieri guvernatorul Băncii Centrale Europene în Financial Times de ieri. Sigur că Eh, aceasta este o trecere foarte dificilă și să eh, nu tragem pe, în ambulanță sau în pianist, să tragem în cei care sunt vinovați. Sunt detalii eh, care, dacă sunt introduse, ar face mai vulnerabile piețele și eu sunt de acord cu raportorul din umbră Clint uh, Ehm, după care unele din aceste propuneri nu ar fi în favoarea obiectivelor pe care dorim să le atingem. Prin urmare, să încercăm să fim atenți, să fim precauți, nu cred că trebuie să se uite că și dacă mm, au greșit în America agențiile de rating, politicienii sunt cei care au permis să se întâmple acest lucru. Iogo. Mulțumesc, Sharon. În, încep prin a ura succes raportorului nostru, pentru că materia de care se ocupă nu este simplă. avem deja o a treia versiune în scurt timp a propunerii, ceea ce creează instabilitate. Nu mi se pare un lucru pozitiv, deci va trebui să încercăm cu această ocazie să ajungem la o, uh, un act normativ care să poată uh, da stabilitate materii sunt și aspecte pozitive. Ideile care îmi trezesc uh, sunt idei care îmi trezesc oarecare îndoieli, uh, în special eliminarea interferențelor legislative în privința agențiilor de rating pentru a uh, diminua această over-reliance. Fapt este că și investitorii trebuie să-și facă propria analiză a riscurilor, pentru că le stă în putință acest lucru. Pe urmă, ehm, sporirea obligațiilor de disclosure. Eh, și aici investitorul eh, se poate proceda la o evaluare proprie, în fine, elaborarea de norme specifice privitoare la datoriile suverane, pentru ca totul să poate fi mai transparent. Îndoielile pe care le suscită Um, o primă lectură. Referirea la imposibilitatea uh, ca aceste agenții să cumpere alte agenții pe parcursul a 10 ani. Trebuie totuși să coroborăm aceste norme cu ceea ce există în materie de achiziții și fuziuni. Pe de altă parte, instituirea unui model de rotație obligatorie, de care au vorbit deja uh, câțiva dintre colegi. Dorim ca ne ne temem că rotația nu ar servi decât la o împărțire a pieței între principalii trei subiecti, nu cred deci în efectele pozitive Uh, ci că se va reduce și mai mult concurența. Comisia se angajează să prezinte în 2012 un raport asupra modelului de finanțare, dar aceasta fiind un, o, temă foarte complexă, Comisia nu a luat nicio poziție, poate că uh, va urma o modificare a acestui regulament uh, și de aici problema stabilității de care vorbeam la Uh, început. În al doilea rând, se îndepărtează ipoteza creării unei agenții de rating europene cu capital public, dar nu există o poziție formală în această privință. Se continuă să se lase totul deschis, toate posibilitățile deschise și avem impresia uh, că există multe agenții private care ar putea să funcționeze, înmărind astfel uh, concurența, un lucru de dorit. În fine, Comisia a abandonat ideea uh, conform căreia statele, având în curs un plan de refacere, uh, trebuie să își suspende evaluarea. Însă acest lucru trebuie reintrodus atragem atenția asupra faptului că ratingul exprimat în legătură cu aceste țări aflate în curs de refacere să se poată limita pentru că aceste state ori nu ies pe piață, ori ies într-un fel parțial. Vă mulțumesc. Um, mulțumesc foarte mult. Mă întorc acum la raportor. Mă tem că nu avem timp să dăm cuvântul Comisiei. Cum ați văzut, membrii au avut foarte multe lucruri de spus. Doamnă președinte, aș prefera să dau cuvântul Comisiei, să ascultăm părerea Comisiei, în loc să încheiați noastră discuția. În regulă, raportorul ar prefera să audă opiniile Comisiei, așadar aveți noroc, reprezentantul Comisiei. Într-adevăr, suntem foarte norocoși. Mulțumesc foarte mult, domnule Domenici. Câteva comentarii în, în răspuns la ce s-a spus aici în această dimineață. S-a făcut foarte mult uh, referire la problema aceasta, cine trebuie să plătească emitentul sau investitorul, cine trebuie să plătească agenția de rating. Vă reamintesc că există un raport din partea Comisiei care a fost menționat deja în această dimineață care examinează acest model uh, emitentul plătește și conflictele de interese inerente acestui model, de asemenea în vederea evoluțiilor care au loc acum în Statele Unite, uh, care examinează și la aceeași chestiune. Apoi, problema metodologiilor. Cred că ar putea să existe o neînțelegere legată de ce este de fapt propunerea Comisiei. Și dacă îmi permiteți foarte pe scurt, a spune că noi, în textul nostru, propunem ca prevederea actuală din uh, regulamentul ECR, articolul 8.3 și care spune că agențiile de rating trebuie să folosească metodologii riguroase, sistematice, continui, bazate pe validare și pe experiență istorică, incluzând text, testele uh, și aici ce spunem noi în propunerea noastră este că ESMA ar trebui să se asigure că metodologiile care sunt folosite de agențiile de rating respectă aceste cerințe juridice. Deci nu dăm ESMA niciun fel de puteri de a-și da cu părerea în legătură cu metodologiile sau de a le armoniza. Nu asta propunem. Propunem să dăm ESMA puterea de a controla dacă metodologiile respectă cerințele juridice existente. Nu noi cerințe, ci cerințe deja existente. Problema uh, dependenței uh, exagerate față de aceste ratinguri a fost menționată de asemenea. Foarte important pentru că e foarte importantă pentru Comisie, este unul dintre punctele cheie ale acestei propuneri. Am uh, făcut un prim pas vara trecută, atunci când am făcut propunerea de regulament CRD4, prin care am cerut să se reducă dependența de ratinguri Uh, facem un al doilea pas în acest sens prin directiva uh, UCITS uh, privind organismele de plasament colectiv și vom veni cu o a treia propunere de a reduce dependența privind, în cadrul directivei privind solvabilitatea sistemului de asigurări. De asemenea, propunerea cere tuturor autorităților europene de supraveghere și să nu introducă referințe la uh, agențiile de rating în orientările lor. Deci ce încercăm noi să facem este să reducem orice dependență mecanică de ratinguri în cadrul legislației emise la nivel european, dar și în orientările emise de către diversele autorități. În fine, s-a menționat de asemenea regula rotației și înțeleg că Există destui membri ai acestui Parlament care au dubii în legătură cu uh, valoarea introducerii acestei reguli. Aș spune că din perspectiva Comisiei, această regulă este menită în primul rând să abordeze uh, conflictele de interese din modelul emitentul plătește. Deci ce vrem noi este să rupem relația foarte lungă și foarte strânsă între emitenții de titluri și agențiile de rating. Însă, este adevărat că această combinație uh, între sistemul de rotație la 3 sau 6 ani, pe de-o parte, și perioada de reflexie de 4 ani, ar putea, sperăm noi, cel puțin acesta ar fi unul dintre obiectivele noastre, ar putea să introducă un anumit uh, dinamism în piață. Dar, sigur, Comisia nu crede că noi deținem uh, soluția magică la toate problemele și am fi foarte interesați să uh, ascultăm opiniile și propunerile Parlamentului pentru a rezolva această problemă pentru că ne preocupă această lipsă de uh, variante și de concurență pe piață. Sper că n-am vorbit prea mult. Mulțumesc încă o dată domnului Domenici și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Leonardo, vrei să mai spui câteva cuvinte? Nu? Ar vrea doar să mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții. Uh, vom mai avea și alte ocazii să discutăm. Și doar un comentariu mai am. Faptul că o anumită reacție sau măsură poate fi considerată greșită sau neîmpărtășită, asta nu elimină faptul că există o problemă. Și invit toți colegii să recunoască că există probleme obiective și de asemenea să contribuie cu propuneri alternative și cu soluții alternative la aceste probleme. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Acum nu, așteptați un pic. Nu trecem. Trecem. Pe 24 ianuarie va fi o audiere. Proiectul de raport uh, trebuie votat pe 28 februarie. Termenul limită pentru amendamente 22 martie. Trecem acum la un schimb de opinii cu președintele Consiliului ECOFIN și uh, îl așteptăm pe ministru să intre în sală. Okay, everybody, conversations. Președintele, uh, în regulă vă rog să încheiați conversațiile, să luați loc în sală sau să ieșiți din sală în liniște. Please take your seat. Vă rog foarte mult să luați loc. I can still see conversations. Văd că uh, mai sunt uh, conversații în desfășurare. Vă rog să le uh, continuați în afara sălii. Deci dacă mai vreți să mai fiți invitați la această comisie, încetați să mai vorbiți sau ieșiți afară. We have a time schedule. Right. Um... Right, we, we, as I'm sure uh, colleagues know, we are... După cum sunt sigură că știu colegii, ne apropiem de încheierea președinției poloneze și, așa cum este obiceiul, mai avem un schimb de opinii cu domnul Șavisovski, președintele Consiliului European. Am să-i dau cuvântul pentru vreo 10 minute, domnul Roștovski, Acek Roștovski, pentru a exprima opiniile președinției, după care, ca de obicei, vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Aveți cuvântul. Domnul Rostovski, bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat. O să încerc să fiu succint și să mă concentrez pe lucrurile cele mai importante care s-au întâmplat în timpul președinției noastre. În primul rând, cred că am avut un început destul de bun. În iulie am făcut un apel foarte puternic pentru o reducere foarte importantă a ratelor de dobândă uh, la finanțările oferite uh, țărilor uh, în dificultate, Grecia, Irlanda, Portugalia. Și, sigur, nu a fost o realizare a președinției în sine, pentru că țările, zone euro au decis acest lucru, însă noi am avut inițiativa și a fost important pentru că ratele de schimb anterioare erau îngrozitoare și împingeau aceste țări eh, aflate în programe de asistență într-o, într-o gaură neagră și într-o, într-o capcană din care nu mai puteau ieși. Al doilea lucru pe care l-am realizat, împreună cu dumneavoastră, evident, a fost să continuăm activitatea foarte bună și foarte solidă a președinției maghiare în ce privește compromisul uh, pe pachetul celor șase legi, care acum tinde să fie subestimat odată ce se manifestă și alte idei privind întărirea guvernanței, aprofundarea guvernanței economice în zona euro. Însă rămâne un fapt că dacă aceste șase legi ar fi aplicate corect, nu ne-am mai întoarce niciodată la poziția îngrozitoare în care ne aflăm mm, ca Uniune din punct de vedere economic în acest moment. Sigur, asta nu elimină ceea ce știam întotdeauna că o să rămână principala noastră preocupare și anume nevoia de a limita efectele crizei uh, datoriei uh, suverane, datorilor suverane și să ieșim practic din situația în care ne aflăm. Și cred că aici aș menționa câteva lucruri. În primul rând aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru abordarea foarte utilă privind bugetul pe 2020. Cred că, date fiind tensiunile actuale Uh, de pe piețele mondiale, mai ales piețele datoriei suverane, ar fi fost foarte rău dacă am fi avut uh, acest tip de uh, blocaje de confruntare în 2011 și mulțumesc Parlamentului pentru abordarea pe care a avut-o asupra acestei chestiuni. Un lucru foarte important de care ne-am ocupat a fost recapitalizarea, pachetul privind uh, recapitalizarea băncilor din luna octombrie. Cred că înțeleg, înțeleg că Mario Draghi a fost uh, la comisia noastră ieri și eu împărtășesc opinia sa că deși pachetul privind recapitalizarea băncilor a fost destul de bine gândit uh, el însuși și conține o mulțime de prevederi care ar trebui să asigure să ne asigure că aceste rezerve de capital nu se fac prin uh, reducerea datorii, nivelului de îndatorare a unei bănci prin reducerea activității de creditare. Totuși, acest pachet a fost gândit de către Ecofin ca parte a unui pachet mult mai mare care era menit să aducă o îmbunătățire a guvernanței economice, dar și mai important să creeze un zid în jurul unei crize care să prevină așadar răspândirea crizei de la o țară membră la alta. Din fericire, am obținut niște rezultate finale, deși decizia luată de ECOFIN a fost că toate aceste măsuri ar trebui să facă parte într-un singur pachet, însă efectul a fost că măsurile de recapitalizare a băncilor anunțate și apoi implementate prin uh, uh, intermediul autorității bancare europene au intrat în vigoare în timp ce acest zid uh, împotriva crizei, ca să fiu drăguț, pot spune că e construit doar uh, parțial. Și asta a creat probleme serioase și putem discuta mai târziu acest lucru dacă membrii doresc. Desigur, am uh, contribuit la pregătirea Consiliului uh, de pe 9 decembrie Scopul președinției noastre a fost ca tratatul care trebuia să rezulte din acel Consiliu să fie un tratat susținut de toate cele 27 de țări membre și să se bazeze pe o abordare comunitară. După cum știți, din nefericire, asta s-a dovedit uh, imposibil și e mare păcat, dar dacă îmi permiteți, o să spun și alte câteva lucruri în legătură cu scopurile noastre. Deși președinția noastră este la final, aș spune totuși câteva lucruri despre scopurile guvernului polonez în contextul acestui tratat uh, interguvernamental. În primul rând, cred că am realizat uh, ceva, am realizat un lucru important, întărirea femeiului, care ne va ajuta să construim, să mai punem niște cărămizi la acel zid pe, de care vorbeam, care să izoleze țările în criză. Cred că abordarea generală pe care am avut-o față de tratate și nu îmi cere niciun fel scuze pentru că trebuie să vorbesc despre asta, pentru că e vorba de un tratat uh, mai înainte de orice despre guvernanță economică și asta e treaba Ecofinului. Așadar, cred că abordarea noastră generală față de acest uh, tratat a fost că susținem foarte puternic uh, o și mai profundă integrare a guvernanței economice în cadrul uh, celor și între cele 17 țări ale zonei euro, dar asta ar trebui să se întâmple fără să se creeze un nou clivaj între cei 17 și restul de 10. Și credem că cea mai bună cale de a proceda este prin utilizarea a ceea ce noi numim votul participativ. Cu alte cuvinte, toate țările ar trebui să fie uh, prezente atunci când, discuțiile, uh, când se desfășoară discuțiile despre eurozon, dar doar țările membre în zona euro să voteze, pentru că altfel s-ar mm, provoca diviziuni între cei 17 și cei 10. Un al doilea lucru esențial în acest context este asigurarea legitimității democratice a, deci, a deciziilor luate în în contextul acestei aprofundări a integrării economice în cadrul zonei euro și asta evident cere participarea Parlamentului. În special dacă această aprofundare a integrării ar merge până la posibilitatea Uh, care s-a discutat de a trimite proiectele de buget înapoi Parlamentelor Naționale. Deci Comisia să poată respinge aceste bugete. Și în fine, cred că trebuie să tragem niște învățăminte din această criză. Este foarte clar că aceasta este o criză de contagiune. Deci nu e doar o criză uh, cauzată de politici publice, politici financiare greșite, ci și de contagiune și credem că atunci ori avem nevoie de claritate în sensul că Banca Centrală Europeană, într-o situație de contagiune, să-i se permită să intervină și dacă nu avem suficientă claritate din punctul ăsta de vedere în cadrul tratatelor actuale, deși noi credem că avem, nu credem că există ceva care să împiedice BCE-ul să acționeze pe baza prevederilor din tratatele existente. Dar dacă se consideră că PCE-ul nu poate acționa să oprească contagiunea în contextul tratatelor actuale, atunci mandatul BCE ar trebui să se schimbe. Să fie schimbat astfel încât să permită BCE ca în mod independent, ca o bancă centrală independentă, să acționeze în cazuri în care integritatea zonei euro sau solvabilitatea unui stat membru sunt amenințate de efecte de contagiune. Sigur, dar ar trebui să fie numai strict pe baza unor efecte de contagiune. Îmi cer scuze dacă n-am vorbit despre o serie de alte lucruri importante care au afectat președinția noastră. Evident, e vorba de documentul uh, Comisiei privind așa numitele uh, obligațiuni de stabilitate, uh, studiul anual privind creșterea economică, studiul privind uh, reforma regulamentelor financiare, discuțiile privind uh, impozitarea energetică, discuții privind taxa pe tranzacții financiare, discuțiile privind uh, consolidarea bazei fiscale pentru corporații, bazei fiscale corporatiste, însă mm, mi se pare că subiectele pe care le-am abordat sunt atât de serioase și de grave încât merită să am meritat să mă concentrez pe asupra lor, asupra acestor uh, elemente și să le consider cele mai importante în ultimele șase luni. Voi încheia spunând că Consiliul European de pe 9 decembrie, cel puțin asta e părerea mea personală, a oferit prima luminiță de speranță la capătul tunelului. Cred că într-un mod foarte hotărât și foarte încăpățânat am mers într-o direcție greșită timp de un an și jumătate și că abia acum începem să evoluăm în direcția corectă și uh, eu uh, mă simt foarte încurajat de decizia de a întări resursele care sunt puse sau care vor fi puse la dispoziția FMI-ului, resursele financiare și de asemenea mă încurajează foarte tare unele decizii care s-au luat în ce privește întărirea ESM-ului și EFSF-ului, facilităților uh, uh, financiare și mecanismului de stabilitate monetară. Așadar, sunt decizii foarte utile care ne dau uh, speranță. Au fost de asemenea niște decizii foarte utile pe care, BC, utile, mă scuzați, pe care BCE-ul a luat înainte de acest summit, cu o săptămână înainte de acest summit. Și uh, acum, doamna președinte, decide uh, cum continuăm discuția. Doamna Bauz, mulțumesc. Uh, avem... Uh, într-adevăr progrese pe multe dosare. S-au înregistrat aceste progrese în timpul președinției poloneze. Am încheiat uh, directivele privind uh, vânzările în lipsă și uh, CDS-urile și aproape că am terminat uh, regulamentul privind DME-ul, dar nu chiar. Și cum spuneați, multe, s uh, multe lucruri s-au întâmplat în ce privește guvernanța economică. Uh, Mă bucur că ați ridicat problema uh, ratelor uh, uriașe de dobândă pe care țările aflate în dificultate trebuia să le plătească. E o chestiune uh, pe care eu am spus-o de vreun an și jumătate și nu numai eu, și alți membri s-au plâns de acest lucru și mă bucur că președinția a avut această inițiativă cu rezultate, cred eu, satisfăcătoare din punct de vedere al sustenabilității. De asemenea, pot să vă spun că în această după amiază o să cer din nou părerea Comisiei Econ în ce privește uh, regulamentul uh, SEPA, în speranța că vine de la Coreper uh, documentul pe care îl așteptăm și poate atunci o să avem uh, încă un rezultat satisfăcător uh, care poate fi contabilizat uh, președinției poloneze în ce privește zona euro. Cred că e simbolic faptul că pe măsură ce Uh, ne luptăm cu criza, instituțiile europene continuă să, se, uh, să lucreze pe chestiuni legate de uh, serviciile financiare și de piața unică și de chestiuni care sunt relevante pentru moneda euro. Deci, practic, asta arată ca un fel de vot de încredere în moneda euro, pentru că ea este până la urmă miezul activității noastre și sunt uh, sigură că și rezultatele vor fi benefice pentru consumatori și pentru întreprindere. Acum, vom trece la întrebările din partea membrilor. Primul pe listă, domnul Jean-Paul Gozes. Merci, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule ministru. Domnule președinte, aș vrea mai întâi să constat că președinția poloneză a făcut o treabă bună și acum câteva zile în plenar, în prezența prim-ministrului polonez, mulți colegi au subliniat că a fost una dintre cele mai bune președinții de care ne-am bucurat și e adevărat că a trebuit să interveniți în furtună și că mulțumită muncii dumneavoastră a președinției s-a ajuns la rezultate și doamna președintă tocmai a reamintit uh, rezultatele legislative pe care le-ați uh, atins uh, sunt foarte mulțumitoare. După cum sunteți foarte solid, o să vă pun o întrebare dificilă. Ați trăit aceste șase luni Ați reamintit acum câteva momente că am votat pachetul de guvernanță. Două texte propuse de comisie pentru a completa. Acest pachet de guvernanță apare ca element important al integrării economice a țărilor din Europa și cu toate acestea, abia ce a fost adoptat, că statele se gândesc la un tratat interguvernamental cu privire la guvernanța economică, și, dacă mi-ar plăcea să glumesc, era exact ce a propus acum 8 luni Parlamentul European și ce părea atunci cu totul imposibil. Dumneavoastră care a trăit în miezul acestor confruntări, puteți să ne spuneți dacă în ajun de Crăciun putem uh, transa, uh, transmite acest mesaj optimist al dumneavoastră aceste sclipiri de luminiță la capătul tunelului. Deci, uh, președinția poloneză a organizat o frumoasă seară în ajun de Crăciun. Nu vrem să contestăm mesajul, dar întrebarea este ce credeți în legătură cu această situație care pentru concetățenii noștri pare destul de greu de înțeles. Să se anunțe pe de o parte că s-au găsit măsuri comunitare pentru a favoriza integrarea economică și că pe de altă parte e necesar ca Uh, statul și toți să realizeze tratate. Ne putem pune întrebări cu privire la ratificare și o să închei aici. Știți că cel puțin în primăvară Sub cealaltă președinție am adoptat o mică modificare a articolului 136 din tratat și până în prezent niciunul dintre statele membre n-a început măcar procedura de ratificare. Mulțumesc și uh, sărbători fericite, domnule președinte. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru întrebare. Nu știu cum să apăr celelalte state și Polonia. Cred că singura explicație poate fi înțeleasă, și anume că între septembrie și decembrie situația în zona euro situația în jurul crizei datoriei suverană nu s-a îmbunătățit. Deci e natural ca statele să fie încercat să revină la anumite idei pe care nu le-au acceptat în trecut între altele, anumite state foarte importante, fondatoare chiar. Deci, aș spune, poate în engleză, mai bine mai târziu decât niciodată. Și sper că problemele pe care le prevedeți dumneavoastră în legătură cu ratificarea să nu fie prea dificile, obstacole prea mari. Și dumneavoastră vă urez Crăciun fericit. Uh, next I have... Urmează Werner Reiner. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte în exercițiu al Consiliului, întrebarea dumneavoastră, care e mai mult comentariu, Aștept. Ați găsit uh, canalul de interpretare pe care îl căutați? Căutați limba în care doriți să ascultați? Ați găsit-o? Din nou, așadar, domnule președinte, în exercițiu al Consiliului, aș vrea să spun două lucruri. Mai întâi, aș vrea să mulțumesc întregii dumneavoastră echipe pentru munca într-adevăr intensă pe care ați realizat-o la mai multe texte legislative, doamna președintă a spus-o, în calitate de raportor în legătură cu produsele derivate, OTC, am constatat excelența muncii colaboratorilor dumneavoastră și spun că nu știu cum putem găsi soluții în afara Europei dacă nu apărăm și nu respectăm obligațiile care ne revin și drepturile ce decurg din Tratatul de la Lisabona. Se pune problema majorității calificate. Tratatul de la Lisabona cere Consiliului, și asta vă privește direct, să adopte decizii și în caz de conflict nu cei care sunt uh, singuratici trebuie să câștige. Chiar dacă funcționarii au făcut o treabă minunată, Ecofinul n-a reușit să găsească soluții în legătură cu diverse probleme individuale, pentru că s-a decis pur și simplu să nu se respecte tratatul de la Lisabona sau să se revină la votul cu unanimitatea sau să fac o trimitere la instanțe superioare, adică la Consiliul European. S-a întâmplat deja sub președinția maghiară, iar acest lucru a fost delicat și în președinția poloneză. Până la urmă, nu știu dacă putem vorbi într-adevăr de legislație care mai decurge din tratatul de la Lisabona pentru derivatele OTC. Ce s-a întâmplat până la urmă la Consiliul Ecofin? n-a fost posibil să se găsească o soluție rezonabilă, așa cum cerea Parlamentul în legătură cu autoritatea de supraveghere și să găsească proceduri față de țările terțe. Nu era din vina funcționarilor dumneavoastră, ci a Ecofinului, doi miniștri care au blocat și unul dintre ei era ministrul meu. Pot să vă anunț că Parlamentul nu va suporta mult timp acest lucru. Nu e o modalitate acceptabilă de a aplica tratatul de la Lisabona. Nu mă adresez dumneavoastră, ci mă adresez tuturor miniștrilor de finanțe. În al doilea rând ne-ați prezentat bilanțul într-o perioadă extrem, extrem de dificilă. Ați dat dovadă de mare responsabilitate, știm cu toții. Dar nimeni n-a vorbit niciodată de modificarea mandatului Băncii Centrale Europene. Dumneavoastră tocmai ați deschis dezbatere, iar în ce privește recapitalizarea băncilor. Procesul legislativ uh, Basel III prevede 7% de parte de capital propriu și mai mult până în 2018. Autoritatea Europeană a făcut teste de rezistență cu 9% capital propriu și o evaluare de exceptare până în 2012. Cum putem uh, rezolva problema? Cum să creăm încredere chiar și pentru sectoarele implicate? Eu vă spun uh, clar și răspicat, deciziile G20 cu privire la fiecare produs, fiecare actor, uh, fiecare publicație economică, toată lumea trebuie să-și asume responsabilitatea și miniștrii de finanțe. Deci consider că bilanțul dumneavoastră, concluziile pe care le trebuie să le atragem, sunt dezamăgitoare, deși trebuie să felicite în același timp pe toți funcționarii dumneavoastră. Well, thank you on behalf... Vă mulțumesc atunci în numele asistenților. În legătură cu chestiunea deciziilor de la ECOFIN. Cred că vreau să spun foarte clar acest lucru. Faptul că Ecofinul poate să ia hotărâri cu majoritatea calificată, nu înseamnă că e obligat să facă acest lucru. Și cred că vom menține acest punct de vedere. Adică asta decide președinția cum procedează. Și o să mențin acest punct de vedere nu doar ca reprezentant al președinției, ci și în alte circunstanțe. Vreau ca acest lucru să fie limpede. În legătură cu chestiunea lui Basel 3 și capitalul uh, acela de 9%, cred că aici a existat, a apărut o temere că un capital insuficient în aceste circumstanțe, în momentul actual, ar putea să ducă la o înghețare a pieții interbancare. Nu spun că așa și stăteau lucrurile, ci aceasta era temere. Iar uh, răspunsul, ideea era ca o, o reacție foarte rapidă care să asigure piețele, că toate băncile vor uh, dispune de capital adecvat, suficient, până la jumătatea anului viitor, o să ajute să se evite o recesiune care putea rezulta. Deci o, rez- o recesiune foarte gravă ca urmare a unei înghețări a pieții interbancare. Din păcate, și ca președinție, Polonia, dar și mai multe alte țări, un număr destul de mare de alte țări, a fost părerea de consens de la Ecofin, au considerat că ar fi o greșeală să se procedeze, să se meargă mai departe cu acest pachet de recapitalizare, fără exista acel zid de apărare, era temerea că s-ar putea intra într-un cerc vicios prin care recapitalizarea să impună poveri suplimentare asupra suveranilor, calitatea uh, pasivelor acestora ar scădea și poveri suplimentare asupra băncilor și așa mai departe. Cred că s-a făcut o greșeală atunci și Mario Draghi a spus lucrul ăsta de mai multe ori. Poate că a spus și ieri și sunt de acord cu el. Ar fi trebuit să instalăm mai întâi acel zid de apărare. Am procedat greșit. Acum începem să introducem, să instalăm zidul acela, dar nu are niciun rost să încercăm să pretindem că n-am făcut greșeli, că n-am făcut. E mai bine să le recunoaștem deschis și să încercăm să îmbunătățim sau să reparăm greșelile făcute pe măsură ce avansăm. În legătură cu celelalte chestiuni. <clears throat> Vă cer scuze dacă cineva consideră că nu am reușit să menționez lucruri importante și acestea sunt lucruri foarte importante. Cu siguranță suntem întru totul de acord cu G20, mandatul acestuia de reglementare într-o anumită măsură a tuturor elementelor. Doream să respect timpul care mi-a fost acordat de doamna președinte. Iată de ce poate am trecut poate prea rapid pe anumite subiecte. Mulțumesc, președinta. Pot să vă spun că am primit o scrisoare de la Coreper, deci SEPA se confirmă. Următorul vorbitor, Kate Winburn. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați revenit la sfârșitul mandatului dumneavoastră să discutați cu noi și trebuie să vă spun mai întâi că meritați să vă felicit și ca reprezentant ECR vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru modul inclusiv în care ați uh, deținut mandatul de președinție poloneză, am participat multe ore la trialoguri cu colegii dumneavoastră și la Sixpack și la Short Selling și la altele. Și întotdeauna s-a derulat totul în mod profesionist și o mărturie a forței și puterii dumneavoastră de lider. Am avut și schimburi la nivel de comisie, aici în legătură cu modul în care reușim să facem să revină încrederea investitorului în Europa, astfel încât investitorii să fie gata să respecte promisiunile și să investească bani. Ați reușit să-mi explicați și să mă faceți să cred că, într-adevăr, înțelegeți importanța unei comunicări corecte cu piețe. Ce sfat ați da, de fapt, viitoarei președinții Danemarcei în ce privește îmbunătățirea comunicării cu investitorii pe termen îndelungat pentru a încerca să existe, să revină ceva încredere în Europa ca loc de investiții cu riscuri reduse în comparație cu alte zone ale lumii. Mulțumesc. Can I say that I, I, I have the mm, very strong... Vreau să vă spun că am impresia puternică că și președinția următoare daneză va fi foarte inclusivă și sunt convins că va respecta pe deplin Parlamentul, așa cum am încercat și noi, ca președinție poloneză, în legătură cu comunicarea, din nou, cred că noul președinte Ecofin e foarte bun în ce privește comunicarea. Cred că unul dintre lucrurile pe care noi sau care ar ajuta sau va ajuta comunicarea și sper că nu doar ar ajuta, ci va ajuta comunicarea este dacă noul tratat interguvernamental, din păcate, interguvernamental, prevede sau asigură participarea tuturor membrilor la întâlnirile Eurogrup sau summiturile Eurogrup, pentru că atunci va exista un sentiment mai puternic al solidarității și în special va facilita președinției sarcină, mai ales dacă nu e o președinție din zona euro, să comunice în mod rezonabil cu piețele. O greutate pe care am avut-o noi ca președinție poloneză de a comunica cu piețele a fost că ocazional. Nu participam nu la ce s-a decis la grupul Eurogrup, fiindcă event Eurogrup nu decide formal atât de mult, ci nu participase în discuție, deci nu puteam să dăm senzația legată de discuție. Acea comunicare coerentă, consecventă, de la Comisie, președinția ECOFIN și președinția Eurogrup, să existe coerență între toate acestea. Și cred că, în general, desigur, chestiunea sau problema reală va fi să facă față problemelor reale, atât la nivelul Uniunii cât și al țărilor individuale. Și apoi, desigur, comunicarea. Asta e partea cea mai importantă. Buna comunicare vine dacă există și o substanță, un fond bun. Sperăm că dacă nu există substanța, uh, o comunicare foarte bună nu o să înlocuiască substanța care lipsește. Mulțumesc. Sorry. Ceva în legătură cu încrederea investitorilor. Dacă există substanță și comunicare bună, sunt convins că atunci și președinția daneză va putea să comunice extrem de bine și asta va trebui să întărească încrederea investitorilor. Cred că am spus mai devreme că am început să ridicăm acest zid de apărare. Cred că avem probleme cu finalizarea zidului. Va trebui să vedem cum deciziile recente, în special cea referitoare la lichiditatea pe termen îndelungat pentru sistemul bancar din partea BCE, în ce măsură asta va avea succes să stabilizeze situația. Mulțumesc. Uh, thank you. I'll, I'll... mulțumesc. Restul este. Ar fost pregătită în sistemul catch de, de către secretariat. Deci scuză dacă cineva nu e în ordinea care s-a așteptat. Liza Ferrer, Ole Schmidt, Marian Tyson, Sven Giegold, Antolind, Presedo, Udo Bolman, Otmar Caras. Altcineva mai dorește să fie trecut pe listă? Deci, Elise. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Încă o dată, cred că scopul acestei întâlniri nu e doar să vă mulțumim pentru toată munca pe care ați depus-o. Și vă mulțumesc cinstit, în special pentru modul rezonabil în care v-ați ocupat de ratele dobânzii punitive și pachetul de șase acte normative unde a fost una dintre raportoare. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru toată această muncă, dar cred că acest moment vă dă și un fel de libertate. Și aș vrea să profit de acest lucru pentru a profita cât mai mult de pe urma recomandărilor dumneavoastră Mm, care o să se refere la agenda care o să fie în lunile următoare. După cum am spus, problemele cruciale, de fapt, n-au fost încă rezolvate și una dintre problemele pe care le văd, care crește, este cercul vicios și legătura care s-a creat între țările cu probleme și băncile cu probleme. Și nu s-a pus capăt acestui lucru încă. Cred că implicarea privată la datoria suverană a fost una dintre erori, din punctul meu de vedere, în acest proces. Dar acum, în legătură cu aceste două subiecte, aș vrea să știu care e părerea dumneavoastră. Cât de departe considerați că atunci când vă adresați țărilor care sunt în pericol, cu probleme, cât de mult credeți că modelul pe care l-am început uh, trebuie completat. V-ați referit la mandatul BC, v-ați referit la FSFSM, uh, FMI, mecanismul, cum e exploatat, cum e operat. Credeți că tot ce am realizat în pachetul de șase acte normative, supravegherea macroeconomică, e suficient uh, reflectat în textul sau textele care sunt propuse în contextul abordării prin tratat pentru gestionarea managementului. A doua chestiune legată de bănci. Consider că una dintre verigile lipsă o structură de gestionare a crizelor pentru bănci. Comisia a lucrat în acest sens, dar a fost reticentă să prezinte o propunere. Considerați că sunt întâlnite condițiile pentru această chestiune a gestionării crizei la bănci se va îmbunătăți în viitorul apropiat? să ieșim din acest cerc vicios, să ne ocupăm de cele două probleme în mod coerent? Mulțumesc! <clears throat> Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! pentru a reveni la miezul chestiunii sunt multe lucruri pe care le puteți face dacă puneți dosarele la locul lor. După cum și măsurile de recapitalizare ale băncilor nu vor fi uh, o problemă dacă vom instala un firewall, un zid de protecție. Problema e că am făcut multe lucruri fără un o asemenea cortină de protecție. Și până când nu vom avea această plasă de siguranță, această cortină de siguranță, cum să-i spun, e, nu va fi ușor să precizăm ce putem face în condiții de siguranță abordând problemele pe care le-ați evocat aici. Și asta se poate aplica și la gestionarea crizei. Ar fi bine dacă am avea un cadru de hotărâri la nivelul Uniunii Europene pentru, pe care guvernele naționale să le poată importa în uh, legislația lor națională. Și cred că aveți dreptate când identificați aici o lacună majoră care se uh, află în sistemul nostru de apărare. Dar uh, este mai bine să procedăm ad hoc, pas cu pas, decât să așteptăm ca totul să fie construit uh, Sigur că ar fi fost și mai bine dacă am fi putut proceda la măsuri la nivel european, dar este un lucru foarte dificil. În privința uh, tratatului și raportului lui cu pachetele recente, cred că uh, avea dreptate colegul e bine să învățăm, să tragem învățătură din greșelile făcute de noi în trecut. Aveți dreptate, spune doamna președinte. Eu n-am probleme să recunosc acest lucru. Dați-mi voie să spun foarte limpede. Parlamentul avea dreptate dar avem cel puțin capacitatea de a corecta propriile noastre greșeli și e cu siguranță mai bine decât să persistăm în greșeală. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Înainte de a trece la următorul vorbitor, aș dori să spun doar că câteva din lucrurile care s-au Uh, întâmplant funcționează pentru că ieri uh, ratingul uh, Spaniei a scăzut și asta sunt niște vești bune. Oli, aș dori să vă mulțumesc și eu pentru că uh, apreciez ce ați spus și mi-a plăcut uh, tonul general al președinției poloneze. Ați lăsat problemele mm, naționale în afara uh, discuțiilor de aici, chiar dacă și acasă vă pregătiți de alegeri și apreciez acest lucru. Sunteți foarte uh, optimist. Eu sunt un liberal, sigur, și eu sunt optimist în general. Uh, dar recunosc că la început n-am văzut încotro se îndreaptă lucrurile. Am văzut doar un prim pas spre împărțirea Europei. Unii dintre noi au fost lăsați pe din afară și eu vin dintr-o țară mică, din nord. Știți foarte bine. Sperăm cu adevărat, ați menționat și dumneavoastră, că nimeni nu va fi lăsat pe din afară. Este un lucru extrem de important, mai ales în aceste împrejurări și sper că ne veți vorbi mai pe larg despre felul în care am putea să revenim într-o Uniune Europeană de 27 sau 28 de state egale între ele. Uh, ați făcut niște remarci uh, istorice foarte interesante privitoare la unul dintre vecinii dumneavoastră. Asta s-au comentat și în țara mea. Și uh, noi uh, ne temem că în momentul de față Uniunea Europeană este guvernată de țări mari de Germania și chiar dacă mie îmi place Germania, Eh, și avem relații bune, fiindcă trebuie să ne vindem produsele și în Germania. Nu cred că aceasta, acesta este felul corect de a conduce eh, Uniunea Europeană. Noi am avut aceeași discuție și în Danemarca. Mai ales cei care vin din țări mici <clears throat> trebuie să fim precauți și sper că îi veți putea convinge pe colegii dumneavoastră că o separare, o divizare a Europei în uh, țări cu viteze diferite ar fi un lucru foarte periculos. Cunoaștem istoria Europei și dumneavoastră chiar mai bine decât noi. Uh, vă mulțumesc foarte mult. Cu siguranță considerăm că o împărțire a Europei în orice moment, dar mai ales în momentul de față, ar fi o catastrofă în mod categoric. În același timp, suntem profund convinși și de faptul că o despărțire a zonei euro ar fi și ea tot o catastrofă. O catastrofă. Acum vă vorbesc nu în uh, numele Poloniei, ci uh, uh, încerc să inspir această atitudine președinției. Atitudinea responsabilă ar fi să sprijinim integrarea deplină în zona euro în același timp procedând în așa fel încât să nu existe o despărțire între o zonă euro și o zonă non-euro. Iar principalul mecanism este cel prevăzut în tratate de participare, de cooperare. Credem că dacă continuăm pe această linie, vom putea să sprijinim țările din zona euro spre o mai profundă integrare fără să uh, supunem unor riscuri unitatea Uniunii ca întreg. În acest moment de criză puternică, uh, președinția a, a, a fost în mâna unui stat, Ungaria, care nu face parte din zona euro, apoi uh, în mâna Poloniei, care nici ea nu este membru al zonei euro. În privința chestiunii privitoare la statele mari, nu a fost un comentariu al meu, ci al ministrului nostru de externe, care era iritat de pasivitatea Germaniei mai curând decât de activitatea Germaniei. Dar cred că este într-adevăr perspectiva noastră și din cauza așezării noastre geografice. Credem că unitatea și stabilitatea securitatea Uniunii Europene nu este doar o chestiune economică, ci și o chestiune de securitate națională. Vă mulțumesc. Eh, eh, Marian, eh, voi vorbi în limba olandeză, doamnă mm, președintă. Sunt uh, Eh, încântată eh, să aduc un omagiu președinției poloneze care a făcut lucruri importante într-un climat dificil. Ați vorbit, domnule președinte, de Banca Centrală Europeană și ați spus că în anumite împrejurări există un risc de contagiere atât de mare încât e eh, pusă în pericol integritatea zonei euro și că ar trebui eh, o intervenție a Băncii Centrale Europene și o modificare a tratatelor. Mulți cred ca dumneavoastră, alții din potrivă. Credeți că eh, după încheierea acestei crize eh, se va mai putea cere acest lucru noua propunere de schimbare a tratatelor. Nu știu care este statutul precise al acestei proceduri, dar dacă o dorim la nivel interguvernamental, deci vom fi departe de tratatul de la Lisabona, cine va scrie proiectul, cine se va ocupa de asta? Ar fi o întrebare. Și a doua, credeți că prin acest acord interguvernamental vom reuși într-adevăr să aprofundăm integrarea într-o manieră democratică, legitim democratică, dacă competențele mele Uh, trec de la țările membre ale Uniunii trec prin țările membri, trebuie să uh, ținem seama și de parlamentele naționale, iar dacă aceste competențe au fost transferate la nivel european, e nevoie de legitimarea democratică a acestor uh, noi reguli și prima schiță a textului îmi face să am îndoieli. Vă mulțumesc. La întrebarea privitoare la Banca Centrală Europeană. Am oarecare simpatie pentru ce ați spus. În principiu, am creat un sistem de guvernanță, instituții care în momentul când vom ieși din situația prezentă, să garanteze că nu vom cădea din nou într-o asemenea situație. Pe de altă parte, situația de față poate să mai dureze multă vreme, mai curând de ordinul anilor decât al lunilor prevăd această durată. Și cred că în, în cadrul actualelor tratate, Banca Centrală Europeană poate să facă ceea ce spuneam mai înainte. Unii interpretează altfel tratatele. Eh, dar eu țin să spun că eh, textul tratatelor permite aceste intervenții. Și cred că merită să se facă aceste lucruri. Dar eh, în legătură cu ce spuneați, dacă ne grăbim și trecem la pachetul de șase măsuri, la tratate interguvernamentale, este urgent acest lucru. Pe de altă parte, viața e plină de surprize și ni s-a spus că ceea ce pare lucrul corect de făcut marii majorități uh, ale economiștilor nu poate fi făcut, atunci trebuie să schimbăm tratatele. Tratatul uh, înțeleg că prima schiță uh, îi aparține președintelui Herman Van Rompuy, vom discuta astăzi după masă. La întrebarea privitoare la legitimitatea democratică, cred că e într-adevăr o problemă. Dacă va exista un mecanism pentru a disciplina statele din zona euro. Poate fi aproape uh, un sistem automat, dar totdeauna există problemă. Pentru că nu putem anticipa toate situațiile. Sau trebuie să discutăm ce autoritate trebuie să se confere unor instituții ale Unii, Unii Europene. Și eu cred, am spus asta de la început, cred că instituțiile respective trebuie să aibă într-un grad ridicat legitimitate democratică. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune doamna președintă. Dă cuvântul următorului vorbitor. Și eu um, țin să vă aduc un omagiu pentru spiritul pozitiv de care ați dat uh, dovadă și pentru um, realizările președinției poloneze dacă ar fi depins numai de uh, voința președinției poloneze, am fi putut face mult mai mult. Această criză este criza datoriilor suverane, dar și a datorilor private și este în criză și sistemul instituțional european pentru că e o criză a sustenabilității. Aș dori să uh, aud uh, ceva despre ce ne rămâne de făcut, uh, ținând cont de ceea ce am făcut până acum. După mine, a existat o problemă de gestionare când uh, s-au fixat rate eh, ale dobânzilor care au fost apoi corectate, problema contagiunii când s-a vorbit de participațiile private, chiar dacă s-a limitat la Grecia discuția și eh, inclusiv când e vorba de recapitalizarea eh, piețelor s-au utilizat valoarea de piață a datorilor suverane. Dar cele trei elemente de care vroiam să vorbesc sunt datoriile suverane, disciplina fiscală. E clar că în privința datoriilor suverane, pentru ca ele să fie sustenabile, trebuie să garantăm o strategie de creștere obligații de stabilitate și așa mai departe ce părere aveți? În privința îndatoririi datoriei private. Trebuie să se întărească recapitalizarea sistemului financiar. Ce poate face Europa pentru ca acest proces să fie accelerat? Ă, dat fiind că merge încet ă, față de ce se face în privința datoriei suverane unde parametrii sunt mai clari. Al treilea aspect, tratatele. Ceea ce contează, după mine, este că acest tratat chiar dacă se va încheia între 27 de state, să fie interguvernamental, dar să aibă în esență o orientare comunitară dincolo de aspectul său interguvernamental și să fie de natură să rezolve problemele legitimității. E nevoie de o Uniune Europeană cu o mai mare capacitate fiscală și legitimată pe baza Parlamentului European. Ca să încep cu ultimul uh, punct, cred că problema reală este că un tratat interguvernamental uh, semnat de 26 de țări astăzi și de 27 când va intra și Croația în Uniunea Europeană, uh, o astfel de structură așadar va avea dificultăți în a se baza pe instituțiile comunitare. Deci sunt de acord cu scopul dumneavoastră. Înțelegerea mea este că ar fi foarte dificil să realizăm acest scop fără cooperarea tuturor statelor membre. În ce privește chestiunea valorii de piață a datoriilor suverane? greșeala pe care aproape că am făcut-o a fost opusul celei pe care ați menționat-o, în sensul că a existat o situație în care datoria suverană a fost marcată constant la valori de piață, guvernele după aceea au fost obligate să recapitalizeze bănci cu probleme de capitalizare, asta a crescut și mai mult uh, cantitatea de datorii în uh, ce privește uh, țările fragile, uh, și asta a crescut și mai mult uh, valoarea uh, uh, pasivelor băncilor vizate, deci s-a creat un cerc vicios. Și de aceea era necesară crearea unui zid de protecție credibil, cum spuneam. Și era foarte important să se reducă potențialul impact negativ asupra capitalizării băncilor. Pentru că exista acest pericol foarte serios. Am făcut câteva lucruri bune cu acest pachet privind recapitalizarea băncii. Am, băncilor. Am spus că uh, recapitalizarea uh, se referă se referă la uh, am spus asta pe 30 septembrie, am spus că recapitalizarea sau Uh, limitele de capital adiționale nu trebuie să fie obținute uh, prin uh, reducerea ratei de îndatorare decât dacă asta se face în urma vânzării unor segmente de piață din operațiunea respectivă. Și asta a crescut lichiditatea nivele de lichiditate pe care țările din Uniunea Europeană trebuia să le respecte. Deci am reușit să avem un pachet de recapitalizare de calitate de bună calitate. Însă, eroarea fundamentală uh, care a fost comisă în calendarul uh, acesteia este uh, reparată abia acum. Din nefericire, procesul de recapitalizare trebuie să se termine abia la jumătatea anului viitor. Dar sperăm că vom reuși ca elementele acestea de protecție pe care le avem să devină mai credibile cât mai repede pentru a evita încă o dată pericolul acestui cerc vicios, intrării într-un nou cerc vicios. N-am înțeles foarte clar comentariul pe care l-ați făcut uh, în legătură cu datoria, poate uh, datoria privată. Poate uh, puteți să mai spuneți o dată? Da, eu cred că atunci când vine vorba de datoria publică, există niște scopuri clare legate de disciplină fiscală și disciplină bugetară. Când e vorba de datorie privată, cred că e nevoie de reformare și de recapitalizare și de asemenea trebuie definit dacă acest lucru se va face dintr-o perspectivă europeană, care vor fi mecanismele, uh, Fondul European de Stabilitate sau FSF-ul uh, pentru ca lucrurile să, să funcționeze. I, I agree. Sunt de acord, spune domnul Rostovski. Sunt de acord cu această idee. Nu, nu mai am ce să mai spun, mai mult decât că sunt de acord, pentru că avem procedura privind uh, dezechilibrele excesive din pachetul de șase legi, care ia în considerare și datoria publică. Avem EFSF-ul, care este disponibil pentru țările din zona euro avem uh, bordul pentru riscurile de sistem care examinează uh, sursele potențiale pentru viitoare crize care să vină dinspre datoriile private. Deci sunt de acord. Sunt de acord. Întotdeauna putem să ne descurcăm mai bine, dar nu cred că suntem într-o situație atât de rea din punct de vedere al datoriei private. Cu excepția faptului că poate cu excepția faptului că poate nu am uh, înțeles încă faptul, ideea că sursele de creștere reală nu se găsesc neapărat în volumul de credit comparat cu PIB-ul, deci raportul credit uh, la PIB. Și m-ați întrebat ce trebuie să facem. Întâi, avem nevoie de reforme structurale care să liberalizeze piețele și Uh, înainte de orice piețele muncii ca să putem să generăm tipul de creștere care să ne permită să uh, ajungem în vârful acestui munte de datorie publică pe care l-am creat. Mulțumesc, Silvie, ești următoarea. Uh, mai avem uh, timp pentru întrebări dacă mai dorește cineva să intervine. Dacă nu, Silvie. Domnule ministru, bună ziua! Vă mulțumesc pentru toată activitatea președinției poloneze. Eu aș vrea să revin asupra proiectului de tratat care ne-a fost transmis și să vă exprim preocuparea mea uh, puternică. Poate puteți să transmiteți uh, mesajul. De ce? Din cauza două lucruri legate de președinția noastră. Primul este pachetul de șase legi. Ați spus, chiar dumneavoastră, că acest tratat uh, reia o parte din prevederile din pachetul de șase legi. Problema este că noi am lucrat în acest Parlament și am vrea ca munca noastră să fie luată în seamă și că atunci când se ia un singur aspect dintr-un text extrem de complex, dintr-un ansamblu care încearcă să tragă învățămintele din criza economică, dar de asemenea și din uh, dezechilibre macroeconomice și dincolo de dezechilibre macroeconomice. Așadar, când se ia un singur aspect dintr-o chestie extrem de complexă, asta ne îngrijorează pentru că în cele din urmă vedem că uh, restul principiilor sunt lăsate în legislația uh, secundară. A doua preocupare pe care o am, președinția noastră de bună dreptate a avut ca obiectiv creșterea economică, măsurile care să încurajeze creșterea economică, dezvoltarea pieței interne, și se vede foarte clar în structura tratatului că există un dezechilibru. Deși evident că susținem nevoia de disciplină. Raportorii noștri, Ferrera, Vortman Col, domnul Ferrera, au spus același lucru, dar întotdeauna ne-am luptat pentru disciplină și pentru altceva. Deci nu e un fel de mm, uh, compensare, ca să zicem așa, un fel. nu vrem să uh, avem ori numai disciplină, ori numai creștere. Avem nevoie de ambele lucruri. Avem nevoie și de, creștere, de disciplină bugetară și de creștere economică. Și atunci un text care e foarte dezechilibrat și destul de periculos din punct de vedere economic, aș spune, și mulți economiști din întreaga lume atrag atenția Uniunii Europene și zonei euro privind caracterul parțial al măsurilor care sunt implementate și se dorește să se introducă acest lucru într-un text care are valoare de tratat. E o nebunie, sincer vă spun, este o nebunie. Ce aș vrea să spuneți noastră Consiliului este să nu mizeze pe pro pro-europenismul deputaților ca să vă ajute să vindeți acest tratat statelor membre. El nu poate să rămână așa cum este. Bine, nu va rămâne pentru că sunt trei deputați în echipa de negociere și avem intenția fermă de a îmbunătăți textul. Așadar, ca să fim constructivi, există elemente pe care le împărtășim și susținem, dar acest text este incomplet și nu va fi acceptabil o dezbatere pe acest text, așa cum este el acum, în unele state membre, în Uniunea Europeană, e absolut uh, inimaginabil. Nici cei mai pro-europeni nu vor putea să vă susțină în promovarea acestei legi. Așadar, vă, atrag un semnal, vă trag un semnal de alarmă amical că lucrurile nu se vor putea face pe acest fundament. Și dacă îmi permiteți un ultim comentariu, domnule ministru. Anul trecut ni s-a spus și am, am introdus acest lucru în raportul meu. Mi-aduc aminte, în decembrie 2010 s-a spus că trebuie revizuite tratatele, dar că nu se poate. Nu se poate, nu se poate să revizuim tratatele. Bun, a fost o alegere politică. Atunci facem legislație secundară. Și abia am adoptat legislația secundară, că acum ne hotărâm să schimbăm tratatele. Și atunci, uh, noi în Parlament avem impresia că uh, se râde de noi și de obicei când se râde de noi, când avem această impresie, atunci avem o atitudine, nu e vina noastră, dar ne cam supărăm. Mulțumesc. Pot să spun doar că și noi, în iunie 2010, eram în favoarea unei revizuiri a tratatelor. Așadar, suntem uh, în aceeași barcă și avem aceeași uh, opinie ca și dumneavoastră. Dar ce, pot să, ce, ce vreți să vă mai spun? Ce vreți să vă spun? Doamna Gular, aveți încă 10 zile la dispoziție să spuneți acest lucru în calitate de președinte al Ecofinului. Uh, nu, numai deputații pot să spună anumite lucruri? Nu, nu. Și dumneavoastră puteți să spuneți. Spuneți-le că facem o greșeală, spuneți-le că ne ducem cu capul în zid și veți face un mare serviciu Uniunii Europene. Nu, dumneavoastră ați eh, vorbit despre eh, aceste blocaje. Există multe țări, câteva țări, printre care și țările despre care am vorbit înainte, care, să zicem așa, hotărăsc ce se întâmplă în Uniunea Europeană și care au dorit o schimbare de tratat și n-au reușit să o obțină. Vorbesc evident de Germania acum. Polonia, Germania și câteva alte țări și-au dorit schimbări de tratat. N-am reușit să obținem asta? Cred că este normal într-o Uniune de 27 de țări ca... și care are trei instituții, E normal așadar să nu obții întotdeauna ceea ce îți dorești, să nu câștigi întotdeauna dezbaterea. Sincer, pentru noi e normal că, că nu întotdeauna reușim, nu întotdeauna obținem ce dorim. Și cum am spus într-un alt context, mai bine mai târziu decât niciodată. Așadar, să fim mulțumiți de faptul că se fac progrese. În ce privește neliniștea dumneavoastră în legătură cu caracterul dezechilibrat al tratatului, din acest motiv am vorbit uh, mai devreme despre propunerile poloneze în contextul acestui tratat. O să vedem în ce măsură vom putea să avem câștig de cauză în această dezbatere care ne așteaptă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, și Mai dăm, te rog, puțin timp că vine Crăciunul. Domnule ministru, sincer, cred că vor exista trei reprezentanți de mare calitate, domnul Gualtieri, domnul Broc și domnul Verhofstadt din partea Parlamentului, care vor încerca realmente să schimbe cursul evenimentelor și dacă ați putea încuraja reprezentantul polonez în aceste discuții ar fi foarte bine. În ce privește Germania, e o țară de care eu mă simt foarte apropiată și nu cred că trebuie dată impresia că 40, 82 uh, de milioane de nemți cred toți același lucru. E o mare democrație Germania în care există de asemenea o dezbatere și poziția Germaniei poate să evolueze. Deci nu cred că trebuie spus că uh, Germania vrea asta, Germania crede asta și gata. Cred realmente că Uh, trebuie să fim onești. Avem uh, tendința să spunem mereu că nemții uh, se înșeală. Dacă fac ceva, nu e bine. Dacă nu fac ceva, nu e bine. Eu ce aș vrea să facem ar fi să influențăm dezbaterea din Germania, care e mult mai vie și mai puternică decât la noi, țară care până acum a fost foarte pro-europeană și nu am niciun fel de îngrijorări față de Germania. Nu, poate m-am exprimat greșit. Eu am spus că Germania, ca și Polonia și ca și Parlamentul, doreau o schimbare de tratat încă din iunie 2010. Deci nu, nu era o critică către Germania. Din contră, în ce privește schimbarea de tratat, era o, o laudă. Vă mulțumesc. În regulă. Udo. Thanks very much. Uh, mulțumesc numele socialiștilor și democraților la această comisie. Domnule ministru, există două lucruri pe care o să le țin minte. În general, cred că sunt două lucruri care trebuie menționate când privim în urmă la aceste șase luni, adică președinția dumneavoastră. Mai întâi, a fost un uimitor pas înainte. Dacă mă uit pe ansamblu la președinția poloneză, la angajamentul dumneavoastră personal ca președinte al ECOFIN, o tentativă uimitoare de apărare a eurozonei, chiar uh, nefiind membru, o tentativă uimitoare de a conduce țara dumneavoastră într-o poziție pro-europeană pe care mulți dintre noi nu o așteptau înainte. Acest lucru va rămâne. Și ca german aș vrea să adaug, ca socialist german, da, de obicei vorbesc în germană, dar de data aceasta vreau să recurg la o limbă care poate fi înțeleasă în mod direct de interlocutor. Nu fac lucrul acesta foarte adesea la comisie, deci, Werner, te rog să mă ierți că de data asta m-am hotărât să vorbesc în engleză. Da, ca socialist german și membru german al Comisiei, vă urez noroc pe acest drum pentru o aprofundare în continuare a Uniunii Europene, pentru ca Polonia să adere la zona euro, sperăm cât de curând și urându-vă ca întotdeauna să vă numărați printre cei din linia întâi care să apere valorile europene și viitorul european. E ceva important să spun, pentru că experiența mea personală a fost ori de câte ori am discutat cu dumneavoastră și ați venit în fața acestei comisii, că am putut conta pe dumneavoastră când e vorba de viitorul european. Al doilea element nu mai e atât de pozitiv. Al doilea element, dacă mă uit în urmă la contribuția liderilor noștri pentru gestionarea crizei. Dacă mă uit în urmă și la uh, contribuția ministrilor de finanțe pentru a rezolva criza, am dubii serioase. Lucruri care v-au fost deja precizate în discuție. Am uh, îndoieli uh, grave că politica acestei schimbări a tratatului, cel limitat care se referă doar la întărirea elementelor din pachetul de șase acte normative și acea bătaie de joc la adresa procesului legislativ din uh, Parlamentul European, dar și ce a spus ieri domnul Draghi ca fiind problema cea mai mare, să faci ceva împotriva amenințării directe a recesiunii, să faci ceva pentru a îmbunătăți instrumentele cum să ieșim, să creștem uh, și să ieșim împreună, să ne sprijinim în ieșirea din criză cu solidaritate și cu investiții pozitive pentru viitorul european, e un mesaj zero din partea Consiliului. Zero din partea ECOFIN și grijile mele profunde sunt că piețele o să ne confruntă foarte curând despre această lacune de identificare pozitivă a creșterii în diverse sectoare din Europa. Deci aceasta este <clears throat> partea negativă din bilanțul pe care îl văd. Și, pe de altă parte, sunt convins că dumneavoastră personal și echipa ați făcut eforturi deosebite să apărați Europa în această criză profundă, dar rezumatul negativ îmi spune că Ceea ce Consiliul ca entitate a făcut pentru a rezolva criza europeană nu e suficient și ne va duce în probleme foarte, foarte mari în anul următor. Sper ca dumneavoastră atunci să fiți din nou de partea europeană și să contăm pe dumneavoastră, chiar dacă va fi nevoie de măsuri neconvenționale, chiar dacă va trebui să mergem mai departe decât doar să vorbim despre așa numite reforme structurale. Acesta e um, măsura universală dacă nimeni nu vrea alte măsuri, dar nu va fi suficient uh, nici în ianuarie când ne vom întâlni din nou. Mulțumesc! Întotdeauna e un lucru periculos să le spun membrilor că există timp disponibil. Doriți să răspundeți pe scurt lui Udo? Foarte pe scurt. Mai întâi vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele foarte amabile. și sper că Polonia va fi întotdeauna de partea europeană. Nu pot să-mi închipui cum Polonia n-ar fi. În ce privește aderarea la zona euro, cred că vrem să ne asigurăm că, va, că a fost bine reparată înainte de a adera. Problema fundamentală, într-un sens, la care v-ați referit dumneavoastră, se leagă de această chestiune, și anume, într-o situație în care 17 țări se gândesc în mod constant la care sunt costurile pe plan individual pentru politica lor comună. E extrem de dificil să urmărești uh, sau să promovezi genul de politică pe care vrei să o promovezi. Cred că asta a fost problema fundamentală structurală din zona euro. Iată de ce noi, Polonia, am sprijinit ferm o continuare, o mai profundă integrare ca oamenii să nu spună în permanență cât o să ne coste pe noi, fără să se gândească la cât o să ne coste lipsa unei acțiuni sau care vor fi beneficiile acțiunii pentru toți, inclusiv pentru cei vizați. Și am avut ceva de acest gen de dezbatere în Polonia în contextul contribuțiilor la femei și cred că am tratat problema direct. Oamenii au spus s-ar putea crede pe bună dreptate că de ce o țară săracă precum Polonia să contribuie la a da sprijin zonei euro unde aproape toată lumea e mult mai bogată? Răspunsul nostru e foarte simplu pentru că cu toții vom fi mult mai săraci dacă nu facem acest lucru acum. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Jean-Paul? Nu? Atunci, Elisa, ultima întrebare. Mulțumesc din nou foarte mult, dar aș vrea să mă concentrez pe o chestiune. Am tot vorbit de nevoia de a schimba sau de a nu schimba tratatul. Problema nu este dacă schimbăm sau nu schimbăm tratatul, ci care este substanța schimbării. Și aici sunt de acord cu ce a spus Udo și Silvi Gula. Acest Parlament, atunci când am lucrat la pachetul de șase măsuri, am lucrat pe chestiuni de substanță și vreau să mă asigur absolut că dacă acum ne implicăm într-o schimbare a tratatului, că o să se transmită mesajul adecvat. V-ați referit la ziduri de apărare împotriva focului și e nevoie de astfel de ziduri de apărare cealaltă întrebare ceream uh, niște amănunte despre acest firewall, dar când acest zid de apărare există, trebuie neapărat să ne ocupăm de genul de dezechilibre, funcționarea zonei monetare care s-au creat în acești ultimi 13 ani. Un element este că s-a dezechilibrat creșterea și creșterea globală, care e insuficientă. Asta stă în spatele a ceea ce apoi s-a dezvoltat ca o criză uriașă, din care încă n-am ieșit. Deci această problemă a creșterii, cum se gestionezi creșterea cu o monedă comună și convergența în moneda comună e chestiunea de substanțe care trebuie să fie incorporate în schimbarea de tratat împreună cu zidul de apărare și cu solidaritatea pentru a trata astfel de probleme. Asta nu găsim în propunerile care sunt făcute din partea Consiliului. Acesta e motivul pentru care suntem foarte îngrijorați că lucrăm la, într-un univers uh, separat, deconectat și că nu tragem învățămintele pe care ar fi trebuit din munca pe care o facem cu toții. Acesta e elementul esențial, problema esențială de care să ne ocupăm acum, de care va depinde dacă sprijinim sau nu schimbarea tratatului. Dacă e în direcția cea bună, atunci foarte bine. I think this is more of a... Cred că asta era mai mult o declarație decât o întrebare. Așa că domnul ministru nu are un răspuns. Da, dar nu sunt decât uh, o membră a Parlamentului și mă adresez încă președinției. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru declarații. Președinta, mulțumesc tuturor, după cum vedeți. E destul de multă pasiune în joc aici când discutăm guvernanța și tratatul. Avem o ședință comună cu Comisia AFCO după ce ne încheiem ședința de comisie în această după-amiază și apoi putem trece la elementele concrete pe care dorește Parlamentul să le vadă incluse. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit, ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut la președinție și colegilor la revedere până după amiază.